Uh, dear colleagues, uh, my sincere apologies for the wait. Sorry, Mr. Dupre. Stimați colegi, uh, ne pare rău că am întârziat un pic începerea ședinței. Ne cerem scuze domnule Dupré. întârziem cu 10, începem cu 10 minute întârziere. Încă o dată scuzele mele domnului Dupré și celorlalți colegi de față și uh, Trecem la raportul domnului Depre în ce privește securitatea cărților de identitate pentru cetățenii uh, care au uh, uh, drept de reședință din Uniunea Europeană și membrilor familiilor acestora. Îi dau cuvântul domnului Depre înainte de a da cuvântul apoi ra uh, raportorilor din umbră prezenți. Domnule Depre, vă rog. Domnule președinte, dragă Claude, desigur că accept scuzele dumneavoastră. Și mie mi s-a întâmplat azi dimineață. Ar fi trebuit să prezint raportul acesta la începutul dimineții. N-am putut uh, fi prezent și vă mulțumesc că ați acceptat să-l prezint în cursul după amiezei. Despre ce este vorba? E vorba de un proiect de regulament menit să armonizeze elementele de securitate ale cărților de identitate și ale permiselor de reședință ale cetățenilor europeni și membrilor familiilor acestora. Aș vrea să fie limpede pentru toată lumea că obiectivul propunerii acesteia este mai întâi de toate de a facilita exercitarea dreptului de liberă circulație în interiorul Uniunii Europene. Știți că în Uniunea Europeană se circulă mult între diferitele state membre, avem 15 milioane de cetățeni europeni care își au reședința într-un alt stat membru, deci 11 dintre ei lucrează efectiv într-un alt stat membru, 11 milioane, îmi cer scuze. Ideea nu este de a înlocui cărțile naționale de identitate printr-o carte de identitate europeană. Nu. Cărțile de identitate rămân naționale. Nu se pune problema nici să se oblige statele membre care nu au carte de identitate în sistemul lor administrativ să elibereze de acum încolo astfel de cărți de identitate. Nu, obiectivul este de a armoniza elementele de securitate pentru toate statele membre care eliberează astfel de documente. Care sunt uh, lucrurile pe care le propun uh, colegilor pe lângă conținutul propunerii comisiei? Și aș vrea să precizez că încerc să țin cât se poate de mm, mult uh, seama de recomandările Autorității Europene pentru drepturile, pentru uh, protecția datelor cu caracter personal și ale agenției FRA. De asemenea, țin seama de cele uh, spuse și de colegii din Comisia FAM și alți colegi. Știu că există o temere cu privire la ideea creării unei baze de date la nivel european cu datele de identitate. Nu asta propun. Al doilea lucru, nu se pune problema să se folosească acest uh, regulament ca fiind o bază legală um, uh, în temeiul căreia un stat membru să-și constituie un, uh, o bază de date cu datele biometrice ale cetățenilor săi. Dacă vreun stat membru dorește să facă lucrul acesta, o poate face, dar nu în temeiul acestui regulament. Nu asta se dorește a se constitui acest regulament. Apoi vreau să consolidez garanțiile în legătură cu prelevarea datelor cu caracter biometric și aici aș vrea să insist asupra copiilor și persoanelor vulnerabile, pentru care trebuie prevăzute garanții suplimentare pe lângă cele prevăzute în propunerea inițială a Comisiei. Apoi, am identificat o serie de lacune în propunerea inițială a Comisiei în ce privește protecția datelor. Eu am propus să se prevadă în mod expres în dispozitivul textului ca datele să nu poată fi păstrate în afara chipului din momentul în care au fost prelevate, decât atâta timp cât este necesar pentru fabricarea cărții de identitate respective, cu o durată maximă de o lună. Din momentul însă în care datele biometrice prelevate au fost introduse pe chip, ele trebuie distruse. De asemenea, am uh, prevăzut dispoziții pentru limitarea utilizării datelor cu caracter biometric în vederea, uh, în vederea imposibilității ca alte persoane să se folosească de aceste date. Și mă refer aici în mod special la uh, datele care sunt ulterior cuprinse în chip. De asemenea, am adăugat dispoziții prin care s-ar prevedea clar că statele membre poartă răspunderea pentru corecta prelucrare a datelor în conformitate cu GDPR, inclusiv atunci când acestea apelează la serviciile unor companii în afara deci autorităților respective pentru realizarea cărții de identitate respective. Apoi am adăugat dispoziții clare cu privire la faptul că toate statele membre trebuie să recunoască cartea de identitate a eliberată de orice alt stat membru ca titlu de călătorie. Am uh, introdus de asemenea o dispoziție care nu exista în propunerea inițială și anume o obligație pentru statele membre să facă schimb de chei de decriptare a datelor biometrice. Lucrând la dosarul acesta, mi-am mai dat seama, de exemplu, că datele biometrice din pașapoarte nu pot fi citite decât de, decât de către statul membru emitent, de niciun alt stat membru. Nu putem cere unui număr de 370-400 de milioane de state membre să prezinte, să li se preleveze date biometrice care nu pot fi prelucrate decât de către autoritățile din statul membru eliberator, de, care a eliberat, emitent, pardon, al pașaportului respectiv și care nu pot fi citite de niciun alt stat membru la frontieră, de exemplu. De asemenea, am propus dispoziții care își propun să împiedice situația în care un stat membru ar fi copleșit de povara administrativă la înlocuirea unei cărți de identitate așa cum este ea acum, deci să fie înlocuite cărțile existente de identitate cu cărți de identitate noi. De asemenea, am solicitat statelor membre să elaboreze bune practici cu privire la documentele sursă, am cerut Comisiei o propunere pentru instituirea de documente de identitate provizorii recunoscute de către celelalte state membre în caz de pierdere. Așa ceva există în cazul pașapoartelor și am solicitat să se introducă și în cazul cărților de identitate. De-al există și o propunere a Comisiei recent pe această temă în ce privește uh, recomandările pentru diferitele consulate ale statelor membre și o ultimă chestiune, o problemă la care țin foarte mult, dar s-ar putea să trezească și alte tipuri de reacții, eu consider că carta de identitate nu este numai un simbol de apartenență la un stat membru. Carta de identitate poate fi utilizată ca document de călătorie și poate fi utilizată pentru cetățenii Uniunii Europene și ca document de intrare pe teritoriul Uniunii Europene. Prin urmare, deja ea reprezintă o formă de identitate europeană. Și atunci aș, am cerut ca pe cartea de identitate să fie adăugat semnul, uh, să fie uh, pus semnul uh, statului membru emitent înconjurat de un uh, dreptunghi albastru și uh, de uh, steluțele galbene care reprezintă Uniunea Europeană, simbolul Uniunii Europene. Acestea sunt chestiunile pe care le-am supus atenției dumneavoastră. Am organizat deja două reuniuni cu raportorii din umbră. Vom mai avea una probabil în cursul dimineții de marți săptămâna viitoare și intenționez să continu să colaborez strâns cu dumnealor. În orice caz, propunerile mele cred că respectă și propunerea inițială în liniile sale importante, dar și obiectivele acesteia. Aștept așadar cu mult interes o dezbatere, cam atât din partea mea pe această temă deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că avem cel puțin un coleg care va vorbi în numele raportorilor din umbră uh, pentru grupul PPE, Barbara, în numele lui Carlos Coelho. Carlos Coelho mă informează că nu poate participa la ședința din această după amiază din cauza unui angajament anterior și, din păcate, nu poate, n-a putut participa nici azi dimineață, de aceea m-a rugat pe mine să vă transmit câteva gânduri din partea sa. Cărțile de identitate, de reședință și permisele respective sunt documente cheie într-un domeniu, într-o zonă de liberă circulație. Eu percep această propunere ca îndeplinind trei obiective. Promovarea liberei circulații, combaterea fraudei de identitate și, în fine, a combaterea falsificării cardurilor, în același timp respectându-se competențele naționale de a se emite astfel de documente. Proiectul de raport pe care l-a prezentat domnul Deprei, un raport bun, în general îl putem susține, dar În calitate de raportor din umbră, domnul Coelho ar dori să insiste asupra a patru elemente. Mai întâi, trebuie să ținem seama de faptul că această propunere nu abordează problema uh, documentelor care permit Uh, crearea în baza lor a unor documente, a altor documente de identitate, cum ar fi cărțile de identitate. Acestea sunt emise la nivel național și, uh, de asemenea, sunt însoțite de măsuri de securitate. În al doilea rând, respectându-se uh, de plin avizul IDPS, susținem colectarea de date biometrice, însă nu vedem niciun motiv pentru care minori cu vârsta aflată sub 12 ani ar trebui să, acestora ar trebui să li se preleveze amprentele dactiloscopice. S-ar ajunge la situația în care uh, am, copiilor de 5 ani ar trebui să li se preleveze uh, amprentele dactiloscopice. De fapt, uh, uh Colectarea datelor dactiloscopice de la copii de 5 ani pune mai puține probleme decât pentru persoanele de, vâr- de 70 de ani, de exemplu, și prelevându-le datele dactiloscopice, i-ar putea fi mai bine protejați împotriva răpirii, de exemplu. Pe de altă parte, nu dorim ca uh, în întreaga Uniune Europeană să avem aceleași tipuri de cărți de identitate. Vrem doar ca ele să fie recunoscute reciproc pentru a ne asigura că cetățenii nu întâmpină obstacole atunci când vor să-și exercite dreptul uh, fundamental la liberă circulație. În al patrulea rând, permisele de reședință trebuie văzute în contextul reformării sistemului de vize. Membrii familiei cetățenilor uh, Uniunii Europene care sunt uh, resortisanți ai țărilor terțe ar fi introduși în sistemul VIS potrivit propunerii. Deci, și de asta trebuie ținut seama Intenționăm să depunem amendamente și așteptăm cu interes să colaborăm cu raportorul și raportorii din umbră și sperăm că acest uh, text să fie cât mai rapid adoptat. Dreptul fundamental la libera circulație a cetățenilor noștri este la fel de important ca dreptul lor la securitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Barbara! Și acum, dacă dorește să spună câteva cuvinte reprezentantul Comisiei, doamna Irena Mizova, Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați cuvântul și mulțumesc că acordați atât de multă atenție acestei propuneri foarte importante din partea Comisiei. Așa cum s-a arătat de către raportor, această, această propunere promovează dreptul la liberă circulație a uh, cetățenilor europeni, inclusiv prin intermediul unor cărți de identitate fiabile. Propunerea, după cum spuneați și dumneavoastră, este menită să umple uh, lacunele în materie de securitate. Cei care au uh, titularii acestor cărți de identitate pot să uh, traverseze frontierele în condiții de... și de aceea aceste cărți de identitate trebuie să fie însoțite de elemente de securitate foarte bune cu recunoaștere facială și amprentelor dactiloscopice și cu folosirea noilor tehnici în vederea combaterii falsificării. Așadar, în general, salut proiectul de raport al domnului Depre. Apreciem că, în general, acest raport respectă obiectivul și liniile mari ale propunerii noastre și Vă asigurăm de tot sprijinul nostru în cursul dezbaterilor și că vom colabora strâns cu Parlamentul European pe marginea acestui dosar atât de important. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, doamna Tamara Kerpel, din partea președinției Consiliului Uniunii Europene. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a fi prezentă la această reuniune și, pentru a, și uh, de a vă prezenta o, uh, imagine de ansamblu a activității noastre în Consiliu pe marginea acestui dosar. Am început lucrul la acest dosar pe 29 mai în timpul președinției bulgare. De atunci am avut patru ședințe cu progrese semnificative. Prima reuniune a consilierilor JAI va avea loc pe 4 octombrie iar apoi ne vom continua activitatea în speranța de a avea un mandat pentru negocierile interinstituționale în luna noiembrie. Președinția vrea să vă asigure de întregul său angajament pentru a ajunge în Consiliu la, uh, o, un, uh, la finalizarea acestei discuțiilor pe marginea acestui dosar atât de important și de întreg sprijinul uh, și colaborarea cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Și acum îi dau din nou cuvântul lui Gerard dacă mai are câteva gânduri uh, în încheierea acestui subiect de pe ordinea de zi. Foarte succint, domnule președinte, aș dori mai întâi să îi mulțumesc domnului Coelio, înlocuit uh, foarte nimerit, aș îmi vine să spun, deși nu pot să spun asta, că nu-i frumos, dar foarte, uh, foarte amabil înlocuit de colega noastră. Însă aș avea ceva de adăugat. Din câte știu eu, în Portugalia se prelevează amprentele digitale încă de la naștere la copii pentru înscrierea în registrul uh, um, populației. Sau, mă rog, bun, bine, de când intră la școală, dar oricum de foarte mici de când sunt foarte mici, ceea ce nu înseamnă că nu sunt, uh, nu-i așa, cetățeni cu drepturi de pline ai Uniunii Europene. Deci mai discutăm despre acest subiect. În rest, mi-am uh, notat uh, propunerile domnului Coelio și vă asigur că le vom analiza cu toată atenția. Pe de altă parte, țin să Mulțumesc comisiei care și-a exprimat disponibilitatea de a participa uh, la, de a, de a colabora cu noi în cazul în care vom dori să facem acest lucru. Am găsit formula cea mai uh, potrivită, cred eu, ca să exprim ce voiam să spun și sperăm să ajungem într-adevăr la un acord interinstituțional cât mai curând pe marginea acestui dosar, ca răspuns și la cele spuse de președinție. Mulțumesc foarte mult domnului Depre și mulțumesc Barbarei și colegilor care au participat. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 9 octombrie la ora 6 după amiaza. Trecem acum la punctul 16, la audiere. Vreau să văd dacă toată lumea e pregătită. be very happy if um, our first panel of speakers could... Dacă mm, primii uh, vorbitori sunt amabili să vină la prezidiu, Okay, um, a warm welcome to... Uh, Un bun venit călduros tuturor uh, vorbitorilor, tuturor invitațiilor noștri din această după-amiază la această audiere atât de importantă cu privire la directiva privind uh, facilitarea și uh, cu privire la asistența umanitară pentru migrații, migranții ilegali. Vreau să vorbim foarte pe șleau. Aceasta este una dintre cele mai cumplite tragedii cu care se poate confrunta omenirea când, uh, iată, se pierd vieți omenești. O situație cumplită care continuă și în momentul de față iar cei care participă la discuția noastră de astăzi, fără îndoială că înțeleg dimensiunea aceasta uh, tragică a situației. Nu trebuie să uităm nicio clipă de ea. Avem de față experți, iar problema de care vom discuta o reprezintă punerea în aplicare în statele membre a directivei numite de facilitare abordarea pe care o avem față de asistența umanitară acordată migranților și refugiaților de asemenea. Nu știu unde se oprește uh, solidaritatea umană și unde tare mă tem că începe pur și simplu atitudinea criminală. E foarte greu de găsit linia de demarcare uneori. Comisia noastră a elaborat și adoptat recent o rezoluție în această materie. pentru a încerca să răspundă unei dileme cu privire la modul în care asociațiile umanitare, ONG-urile pot să salveze vieți fără în același timp să fie declarate ca fiind penale în procesul acesta în care ele, de fapt, vor să salveze vieți. Aceste organizații au fost râte în instanță pentru simplu motiv că au vrut să salveze viețile unor oameni în necaz. Eu însumi am fost în Libia și am văzut cum, cum uh, traficanții de persoane profită de necazul acestor persoane care încearcă să vină pe orice cale în Uniunea Europeană pentru a, uh, pentru a se alătura restului familiilor lor sau pentru a încerca să găsească un pic de adăpost, de protecție sau un viitor mai bun. Deci trebuie pedepsiți cu sancțiunile corecte și adecvate uh, acești uh, traficanți de persoane. În rest, trebuie să uh, manifestăm solidaritate umană și să putem să o facem fără a risca să uh, fim uh, supuși unor sancțiuni penale. Aceste probleme rezultă din uh, actuala legislație. Există acum uh, un uh, pachet privind facilitarea, începând din 2002. Există și o decizie cadru a Consiliului pentru punerea sa în aplicare. De-a lungul anilor, punerea în aplicare a acestui pachet însă a dat naștere unei serii întregi de ambiguități și nereguli. La inițiativa comisiei noastre, Comisiei Libe, Parlamentul a făcut un apel la comisie să emită linii directoare pentru uh, statele membre, așa încât să se prevină uh, intrarea în sfera penală a asociațiilor de asistență umanitară. De exemplu, am avut raportul Mețola-Chienghe, în care se spunea, și citez, oricine oferă asistență umanitară, indiferent de forma în care o face pentru cei care sunt în nevoie, nu trebuie sancționat penal, iar Uniunea și legislația Uniunii trebuie să reflecte acest principiu. Așadar, îmi face plăcere să le urez bun venit uh, invitațiilor noștri din această după-amiază pentru a discuta mai pe larg de acest subiect controversat, dar fundamental și să clarificăm unde se poate trage linia între cei care cu adevărat dau o mână de ajutor și cei care, de fapt, nu urmăresc decât să facă profit de pe urma acelor în necaz. Domnul Nessler și domnul Aldin sunt primii vorbitori, apoi domnul De Crun, care va prezenta punctul de vedere al unui stat membru, după care îi vom da cuvântul domnului Lejeri din partea Frontex pentru a se referi în mod punctual la această chestiune și domnului Tudorache, care reprezintă unitatea răspunzătoare pentru combaterea traficului de persoane din Comisia Europeană DG Home. Sunt oameni cu experiență în acest domeniu, unii dintre ei s-au deplasat și în diferitele regiuni afectate. Și noi aici Știm bine că am avut la rândul nostru o rezoluție pe această temă. Așadar, prima secțiune, prezentarea constatărilor preliminare în urma studiului Fit for Purpose, directiva privind facilitarea și uh, criminalizarea uh, asistenței umanitare pentru migranții ilegali, o prezentare pe care o va face Liza eh, Vasiliutu și Jennifer Olsop, care reprezintă echipa pentru migrație de la Centrul de Dezvoltare Internațională de la Londra și uh, un uh, centru de studii europene de la Londra. E un titlu foarte lung, Așadar, Lina și Jennifer, v-aș ruga mai întâi să vă prezentați uh, constatările preliminare în urma studiului pe marginea directivei privind facilitarea, ca să ne oferiți un pic de context cu privire la situația cu această directivă. Vă rog, aveți cuvântul. Și vreau să le reamintesc colegilor că această audiere este transmisă live pe internet Le mulțumesc celor care sunt de față. Este un eveniment uh, urmărit pe internet de foarte multă lume. Vă rog. Thank you so much. Vă mulțumesc uh, pentru invitația amabilă și vreau să vă spun că ne bucurăm să vă putem prezenta rezultatele studiului nostru. Vă vorbesc acum și în numele Gabriel Sanchez și Sergio și a lui Sergio Carrera, care nu sunt prezenți alături de noi astăzi. Acest studiu se bazează și pe cercetarea anterioară și pe studiul făcut uh, privind uh, traficul de persoane și uh, intersecția acestor chestiuni cu încrederea socială și uh, lucrătorii din domeniu. Am, uh, ne-am, ba- ne-am uh, bazat uh, și pe proiectul Resoma, unde ne concentrăm pe represalele asupra societății civile și ONG-urile și v-am lăsat niște materiale dacă doriți să aflați mai multe despre rezultatele cercetării noastre. Studiul uh, va fi finalizat până la sfârșitul lunii, deci nu a fost încă publicat, dar sperăm că um, vă va ajuta și aceste idei se vor, vă vor ajuta în ceea ce privește redactarea rezoluției, rezoluției dumneavoastră și despre modul în care ar putea să existe derogări pentru asistența umanitară. Am uh, făcut și o trecere în revistă uh, în ceea a monitorizării mass media, unde am uh, subliniat răspândirea incriminării solidarității și a asistenței umanitare acordată refugiaților și azilanților, iar cei care sunt aduși în justiție, dați în judecată, sunt membri ai uh, organizațiilor de societate civilă, jurnaliști, furnizori de servicii sau um, profesioniști, cum ar fi avocați. Deci sfera este destul de amplă, nu este vorba doar de voluntari și de organizațiile umanitare. Și dacă analizăm uh, condițiile care au dus la situația actuală de incriminare a solidarității, ne dăm seama că um, caracterul vag al legislației naționale și europene reprezintă la baza acestei um, probleme sau cel puțin reprezintă un factor uh, agravator. Apoi, uh, caracterul urgent al combaterii traficului de persoane, care care face ca justiția penală să fie acum uh, pe locul 2 față de uh, această criză, iar uh, poliția nu mai știe ce să facă în momentul în care arestează pe aceste persoane care dau dovadă de solidaritate. Iar în al treilea rând, dat fiind uh, această criză uh, umanitară a refugiaților, răspunsurile uma- um, um, unilaterale au fost uh, mai importante decât cele europene. Deci uh, statele membre acum uh, pun răspunderea pe umerii altor state membre sau pe umerii societății civile, așa cum se întâmplă în cazul acțiunilor de căutare și salvare. Cine este, se ocupă de aceste acțiuni, de pildă, se pune întrebarea. Mai departe, în ceea ce privește caracterul vag al legislației naționale și europene, Textul directivei spune că orice fel de asistență intenționată de a intra sau de a tranzita teritoriul unui stat membru care încalcă legile statului va fi sancționată. Deci asta este în conformitate cu orientările Uniunii Europene și a Mării Nordului, dar nu există intenția penală intenția criminală, mă scuzați, de ce sunt percepute aceste acte ca fiind uh, criminale și de ce sunt urmărite în justiție. Mai departe, la ora actuală, doar 4 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene respectă standardele ONU, adică solicită, materi- solicită beneficii financiare sau materiale în, înainte de a urmări în justiție aceste crime. Aceste, aceste state sunt Germania, Irlanda, Luxemburg și Portugalia. Celelalte țări folosesc uh, clauza o clauză specială a Convenției ONU care spune că se pot aplica sancțiuni mai grave, dar uh, mergând atât de departe încalcă Uh, chiar uh, scopul care stă la baza acestui protocol privind uh, combaterea traficului de persoane. Iar în ceea ce privește um, rezidenții, e nevoie de să existe un câștig financiar. Dar jumătate din statele membre nu sunt convinse că e nevoie de acest element financiar sau material înainte de a demara urmărirea în justiție. Mai departe. Iată o prevedere foarte interesantă care vizează și Parlamentul European, dar și cetățenii europeni. Derogarea pentru actele umanitare, textul actual al directivei lasă la atitudinea statelor membre decizia de a urmări în justiție sau nu asistența umanitară în momentul în care are loc. Iată, nici asta nu respectă uh, scopul UNODC uh, și a protocolului privind uh, traficul de persoane, unde se spune că motivul pentru care e nevoie să existe un beneficiu financiar sau material este acela de a nu urmări în justiție grupuri care, care a, a, ajută grupuri de migranți în motive de caritate, ceea ce se întâmplă adesea cu azilanții. Și există niște derogări pentru Grecia, Spania, Finlanda, Italia, Malta, Belgia și Marea Britanie. Dar în unele dintre aceste țări sunt urmărite încă persoanele în justiție și avem mărturii în ceea ce privește două țări unde, unde s-a mers mai departe cu urmărirea în justiție. Uneori se spune că nu este clar ce ar trebui să scutim, pentru ce ar trebui să existe derogări. Dar uh, dacă ne uităm care este consensul european la nivel înalt privind asistența umanitară, ne dăm seama că obiectivul este foarte clar și s-a ajuns la un acord între instituțiile europene și statele membre. Se spune că scopul de a proteja viața, de a preveni suferința oamenilor și de a menține demnitatea umană acolo unde sunt nevoie, dacă actorii locali sau guvernamentali sunt copleșiți, nu pot sau nu doresc să ia măsuri. Iar în, caz, în acest caz, uh, situația a rămas neschimbată și dacă ne uităm la operațiunile de căutare și salvare, acest consens european la nivel înalt și definiția asistenței umanitare ar putea fi aplicată și dacă se aplică țărilor terțe, de ce nu aplicăm și în interiorul Uniunii Europene? Apoi, mai avem și nesiguranța juridică la nivelul furnizorilor de servicii și a actorilor umanitari, în conformitate cu cadrul juridic european existent. Este vorba de punerea în aplicare generală la nivelul statelor membre, care duce la incriminarea migranților care sunt, de fapt, victime ale traficului de persoane și asta duce la sancțiuni disproporționate, așa cum am constatat. O să continui eu. Așa cum spunea colega mea Lina, această cercetare se bazează pe uh, un studiu cerut de comisia dumneavoastră și un alt studiu al uh, Consiliului Britanic de Cercetare care a analizat uh, situația în Ungaria, Grecia și Italia, dar am analizat situația și în restul Uniunii Europene. Iar unul dintre rezultatele cercetării noastre pe care vrem să-l subliniem este că nu e vorba despre incriminarea oficială, este vorba despre dinamica de incriminare care afectează organizațiile societății civile și ONG-urile pe mai multe planuri, printre care urmărirea în justiție. Dar nu înseamnă că trebuie să ajungi în închisoare pentru a avea experiența acestui fenomen al incriminării acțiunilor umanitare. S-au identificat patru dinamici care se manifestă în mai multe state membre ale Uniunii Europene, chiar dacă sunt mai multe forme, suspiciune, disciplinare, intimidare și hărțuire, precum și um, urmărirea în justiție, incriminarea uh, urmărire penală. Și așa cum a spus, cum a spus colega mea, avem uh, și colegi care vă pot vorbi despre experiența lor în mod direct, dar vreau să vă spun că în ceea ce privește uh, urmărirea penală și activitatea poliției, un lucru care ni s-a raportat la uh, Cale, de pildă, sau în alte locuri, este că uh, uneori uh, au uh, Uneori, uh, situația vulnerabilă era din cauza că în, în, în contextul în care exista o în care nu exista protecție din partea poliției împotriva traficului în momentul în care li se oferea posibilitatea de a, la, la dușuri sau în momentul în care sau la mese, iar uh, uneori este vorba pur și simplu de faptul că sunt lăsați de izbeliște și nu sunt uh, protejați acești oameni. Uh, Metode disciplinare ar fi prevederi de auditare în Ungaria și în Marea Britanie, de pildă. ONG-urilor li s-a cerut să facă față unor măsuri din ce în ce mai stricte și reguli, regulamente din ce în ce mai stricte. O piedicare a accesului are loc în egală măsură, deci nu, unui ONG s-a refuzat accesul la un centru de uh, primire în Ungaria și mass media joacă un rol important aici. Am văzut cum uh, Médecins Sans Frontières, care au jucat un rol foarte important pe, la granițele uh, terestre și maritime, au, uh, au avut de suferit și aceste, aceste știrbirea reputației are efecte grave. Apoi, hărțuire. Avem exemple în cercetarea noastră pe care le puteți citi mai amănunțit uh, amenințări pe mass media socială, amenințări fizice, hărțuirea voluntarilor, li se cere în mod constant să -și arate, să prezinte documentele sau hărțuire din partea poliției sau forțelor de ordine la frontiere, chiar dacă chiar dacă uh, aceste oficialități, chiar dacă polițiștii nu sunt, uh, nu au um, um uh, ecusoanele, nu se, nu se identifică cum trebuie. Mai departe. S-ar putea să vorbim despre un număr relativ mic de, să zicem, Uh, acești Schindler moderni uh, ai zilei de astăzi care zac în închisoare pentru crimele lor umanitare, dar asta nu înseamnă că nu este un subiect extrem de important, așa cum a spus și președintele uh, la început. Este o linie foarte fină. Poate știți că nu e vorba doar de a fi arestat sau nu Rob Lorry, un britanic care a fost uh, arestat pentru că a ajutat un copil să se, să se reîntâlnească cu familia sa în cale, a, a încercat să se sinucidă după, după tot ce s-a întâmplat în, după experiența sa din tribunale și asta din cauza abuzurilor la care a fost supus și din cauza perioade acestea extrem de stresante prin care a, a trecut, chiar dacă până, la sfârșit, până în cele din urmă a fost achitat. Iar aici nu este vorba doar de drepturile migranților, chiar dacă este, bineînțeles, vorba de drepturile migranților și de vieți, de vieți omenești, este vorba de uh, cetățeni. Iar asta au subliniat în nenumărate rânduri ONG-urile și migranții cu care am vorbit uh, pe parcursul cercetării noștri. Este vorba despre faptul că societatea civilă europeană a Uniunii Europene își protejează drepturile de a de a ajuta pe cei care au nevoie. E vorba de valori fundamentale și am văzut asta în Franța, în ceea, în ceea ce privește Cedric Ero, care a fost arestat pentru că a transportat migranți din Italia în Franța. Cazul a ajuns până la Curtea Constituțională în Franța și până la urmă s-a pus, s-a dus în discuție ce înseamnă fraternitatea. Eu, acesta este dreptul meu cetățenesc de a da dovadă de fraternitate, de a-i ajuta pe acești oameni. Și așa cum spunea Claude, uh, Aici este vorba despre o chestiune fundamentală, o întrebare fundamentală care se pune ce înseamnă să fii european și să aperi drepturile omului. Următorul diapozitiv, uh, iată câteva dintre organizațiile a societății civile care s-au mobilizat aici la o scară fără precedent solidaritatea umanitară a mai uh, reprezentat un subiect la ordinea zilei în statele membre uneori, dar în uh, contextul acestei crize a migranților este pentru prima dată când societatea civilă europeană se, uh, um, se adună pentru a face campanie împreună pe marginea acestui subiect. Și iată câteva chestiuni pe care, câteva câteva uh, inițiative care au avut loc pentru a aduce acest subiect în atenția Parlamentului European și ne bucurăm, ne bucurăm că s-a întâmplat acest lucru, fiindcă dovezile sunt numeroase. Vreau să vă spun încă o dată că este prima dată când Organizația Mondială împotriva Torturii a început să monitorizeze activiști pentru drepturile omului din Uniunea Europeană. Deci acest lucru începe să capete atenție la nivel uh, mondial. Raportorul special privind uh, apărătorii drepturilor omului s-a a plecat asupra acestui subiect și această dinamică a suspiciunii, a controlului polițienesc, a disciplinărilor este o dinamică pe care ne întâlnim și în alte contexte unde apărătorii drepturilor omului sunt din ce în ce mai stigmatizați și li se face uh, viața din ce în ce mai grea și activitatea lor. Apoi am uh, vorbit uh, despre ce este în joc, nu este vorba despre salvarea de vieți pe mare, ci și la granițe, este vorba de drepturile noastre de a cetățeni, ale cetățenilor europeni de a-i da cuiva o bucată de pâine dacă îi e foame și să nu fim acuzați apoi că am fost, că am încălcat nu știu ce Uh, lege sau ce regulament, asta doar în scopul de a intimida pe acești voluntari și de a uh, fi acuzați de trafic de persoane. Apoi, dreptul la viață, pe următorul um, diapozitiv. Uniunea, Uniunea Europeană vorbește despre modul, despre cum au scăzut numărul de sosili ilegale în Uniunea Europeană, toate bune și frumoase, dar uh, colega mea, Lina, se pricepe foarte, mult, foarte bine la uh, cifre și, într-adevăr, uh, numărul de persoane care vin în Uniunea Europeană ilegal a scăzut și, deci, și numărul persoanelor care mor în această încercare a scăzut, dar în ceea ce privește procentul, procentul de persoane care încearcă să traverseze marea, care au murit, acesta a, a crescut și a crescut direct proporțional cu uh, controlul polițienesc și cu incriminarea și uneori cu chiar, chiar în interzicerea salvării de vieți omenești pe mare. Iată ce frumos, nu-i așa? Mai departe, în ceea ce privește impactul uh, asupra societății, această dinamică ne afectează pe noi toți. Știm din cercetările anterioare că aceste măsuri au următorul efect, uh, descurajează organizațiile de caritate să lucreze cu, migrații, cu migranții și au Uh, un impact negativ asupra populațiilor etnice. În Marea Britanie, de pildă, proprietarii uh, doresc din ce în ce mai multe documente de la chiriași, din ce în ce mai multe documente personale și asta pentru că și efectul este că dacă ești străin, uh, deja nimeni nu mai vrea să-ți închirieze o locuință. Deci ne afectează pe noi toți aceste lucruri și uh, pur și simplu deschide ușa către călcarea în picioare a statului de drept. Societatea civilă are un rol foarte important în ceea ce privește susținerea valorilor europene pentru a se asigura că valorile pe care le, pe care le sprijinim noi se rămân în picioare, cum ar fi dreptul la reîntregirea familiei, care, s-a, care este tot rezultatul uh, activității societății civile și uh, e nevoie de mai multă claritate juridică și aici, bineînțeles, și în alte domenii. Și acum dau din nou cuvântul colegii mele, Lina. Constatăm și faptul că există uh, costul de oportunitate pentru anchetarea altor tipuri de altor uh, crime care sunt mai grave și care fac uh, migranții mai vulnerabili în fața exploatării și traficului de persoane. Și, um, în final, recomandări. Suntem de acord cu poziția Parlamentului și anume că ar trebui să definim foarte clar uh, ce, care este linia, unde se trage linia, ce nu trebuie să fie incriminat. Există și directiva privind traficul de persoane care, dero, care oferă derogări pentru victimele de trafic. În același mod, actorii umanitari ar putea să fie și ei uh, scutiți uh, de incriminare. Și așa cum am constatat, chiar dacă unele state membre au transpus uh, această derogare în legislația lor, uh, practic uh, nu se întâmplă același lucru. Mecanismele de monitorizare ar putea, putea fi deci folosite aici. Curtea de conturi ar trebui să monitorizeze cum sunt folosiți banii europeni și dacă combaterea traficului de persoane respectă drepturile fundamentale ale Uniunii Europene, fiindcă acesta este unul din criteriile, de eficiență și eficacitate și Ombudsmanul European ar trebui să urmărească evaluarea uh, impactului asupra drepturilor fundamentale, mai ales dacă uh, cresc, uh, crește numărul de morți în Marea Mediterană, înseamnă că politicile actuale nu funcționează cum trebuie, apoi un observator independent care să fie instituit în cooperare împreună cu mediul universitar, societatea civilă și instituțiile europene, iar astfel de cazuri ar putea fi uh, înaintate aici și ar putea să se folosească și mecanismul statului de drept care ar putea constata încălcări grave uh, sau o, pol- o politizare a acestor cazuri și o folosire abuzivă a lor și, în cele din urmă, urmăm în egală măsură poziția Parlamentului European, suntem de acord cu poziția Parlamentului European, și anume că pentru a rezolva acest subiect ar trebui să avem o abordare holistică asupra migrației, fiindcă până acum această abordare a fost unilaterală sau în, bazată pe politici restrictive, dar dacă reflectăm asupra acestui subiect, ne dăm seama că este un proces uh, care crește de la sine, fiindcă căile pentru migranții legali se împuținează, iar uh, asta nu face decât să dea apă la moare traficanților de ființe umane și apoi uh, operațiunile de căutare și uh, salvare, acestea sunt uh, indispensabile și nu putem să încercăm să dăm responsabilitatea de la Nayaka Yaka. Mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să le spun colegilor mei că acesta este documentul pe care l-am cerut noi în 2016 la LIBE și, un, și această prezentare și, și, acest, și dacă am înțeles din prezentare, acesta va fi actualizat în 2018 de, la solicitarea Comisiei PETI. Deci eh, veți avea mai multe informații. Ce se întâmplă acum eh, în ceea ce privește eh, ce, ce se petrece în Marea Mediterană, toate acestea vin din aceste informații, din acest document care este documentul pe care l-am cerut noi, sul pe care l-am cerut noi în 2016. Trecem acum mai departe la Constantin Nesle, doctor și voluntar pentru operațiunile de căutare și, și salvare. Aveți cuvântul 10 minute. Over there, you have the floor for 10 minutes now. Aici aveți cuvântul pentru 10 minute. Bine ați venit! Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul în fața Comisiei să reprezint câteva din grupurile care oferă asistență umanitară afectate de rezultatul acestei discuții importante. Mă numesc Constantin Nestler, sunt doctor și am lucrat de trei ani de zile în medicina de urgență, în îngrijiri um, intense și anestezie în Berlin. Din 2015 am fost activ în sprijinirea medicală a a refugiaților, în uh, facilități improvizate de primire din Berlin, apoi în tabără de refugiați uh, din nordul Greciei și în uh, operațiuni civile de căutare și salvare din centrul Mării Mediterane. Am fost membru în mai multe echipaje din partea unor ONG-uri germane, pe vase ca și Juventa, Lifeline sau Sea-Watch 3. În continuare aș dori să vă prezint pe scurt în campania extraordinară de incriminare care a dus la confiscarea vaselor de salvare Juventa și Lifeline și la urmărirea în justiția membrilor echipaj, echipajelor. Juventa și-a început operațiunile de, de salvare în iulie 2017 și a fost confiscate de autoritățile din Italia în august 2018. În această perioadă scurtă de timp, echipajul voluntar a fost uh, implicat în salvarea a 14.000 de, oam- de oameni care au fugit din uh, Libia. La fel ca celelalte vase din zona, Ju- Juventa a făcut obiectul comenzilor în lui de coordonare a uh, salvării maritime din uh, Roma. Uh, acești oameni au fost aduși în uh, porturi uh, italiene și în majoritatea caz- cazurilor au fost transferați pe vase NATO sau ale uh, gărzii de coastă din Italia. De fiecare dată am cooperat în totalitate cu toate autoritățile relevante. La începutul anului 2017, procurorii italieni au început o anchetă secretă împotriva navelor uh, Juventa și altor uh, ONG-uri. Pe parcursul acestor uh, operațiuni sec- secrete, agenți din, din servicii secrete și mm, polițiști antimafia au fost folo- au infiltrat echipajul navei vasului Juventa. Juventa i s-a um, ordonat de mai multe ori să părăsească zona de căutare și salvare și să se îndrepte spre portul Lampedusa. Cu aceste ocazii a trebuit să abandonăm uh, uh, uh, bărci în care se aflau refugiați și ne temem că mulți oameni și-au pierdut viața pe mare. Până în cele din urmă, în august 2018, Juventa a fost confiscată după ce a intrat în portul Lampedusa în urma unui ordin din partea procurorului din Trapani un an mai târziu a fost uh, deschisă o anchetă oficială cu, sub acuza de facilitare uh, de introducere ilegală de migranți în Italia. Procurorul a recunoscut deja că ONG-urile nu au avut beneficii financiare în urma acestei activități și că nu au avut, nu au avut legături cu persoanele care uh, desfășurau activități ilegale de introducere de, de italieni. Însă, uh, membrii, uh, membrii acestui echipaj sunt urmăriți în justiție datorită acelor legi care îi, uh, îi um, aduce în fața justiției pe cei care recur la activități ilegale de introducere migranți în Europa. În iunie 2018, nava de salvare Lifeline nu a putut să intre în porturi europene după ce a salvat 234 de migranți în ape internaționale. Așa numita pază de eh, eh, gardă de coastă libiană a cerut eh, returnarea, predarea acestor migranți lor pentru a-i putea aduce înapoi în Libia Capitanul vasului Lifeline, Lifeline a refuzat acest uh, ordin pentru ca persoana respectivă să nu facă obiectul torturii, violurilor și altor abuzuri, încălcări ale drepturilor, așa cum se întâmplă deseori în Libia. Ca reacție, Italia și Malta au refuzat să desemneze un port sigur pentru, uh, pentru vasul Lifeline. Acest vas a fost obligat să rămână în apă internațională timp de șase zile cu foarte mulți migranți bolnavi uh, pe punte. Până la urmă, Lifeline uh, a putut să ajungă în uh, Malta după ce s-a ajuns la un acord între mai multe guvern, guverne europene. Însă, imediat după aceea, autoritățile din Malta au, de, au adus acuze legale împotriva capitanului uh, și au uh, confiscat de asemenea uh, vasul. Capitanul Lai, uh, vasului Lifeline se confruntă acum cu o sentință posibilă de până la un an de privare de, de libertate chiar dacă a furnizat toate actele necesare autorităților. Un alt vas civil de salvare, Sea-Watch 3, de la aceste evenimente nu a mai putut să părăsească uh, apele teritoriale din Malta, fără niciun fel de explicație. Mm, nava de salvare Aquarius, um, operată de MSF și de SOS uh, Marea Mediterană, își va uh, pierde în curând pavilionul din partea Panama explicația oferită de autoritățile din, Pana, din Panama este că Aquarius, Aquarius nu a returnat migranții uh, salvați în apărele internaționale Libiei, una care de fapt ar fi încălcat principiul de, ne, de nereturnare din Convenția de la ONU privind uh, drepturile omului. Rezultatul direct al acestor acțiuni este că rata morților, uh, celor care își pierd viața încercând să plece din uh, Libia, a crescut de la 1 la 16 în perioada iunie-iulie 2018. Dacă va fi găsit vinovat, echipajul vasului Juventa s-ar putea să petreacă 20 de ani în închisoare și să plătească amenzi de 15.000 de euro pentru fiecare persoană care a intrat în Italia după ce a primit asistență din partea sa. Suntem uh, convinși că chiar dacă rezultatul va fi unul uh, diferit, am văzut uh, după cazuri anterioare ca cel Capanamur, că acest proces va dura ani de zile și costurile legale vor fi imense. Um, oameni ca marinari, pompieri, paramedici, salvamari uh, își sacrifică carierele pentru a salva vieți omenești. Au uh, lucrat în mod voluntar pentru a asista pe cei care au fugit din calea războaielor, din, calea torturii și violurilor. Am întâlnit mulți dintre acești oameni și văd că acum sunt declarați ca fiind infractori, că sunt urmăriți în justiție și sunt amenințați să fie aruncați în închisoare și acest lucru mă întristează. A fost un șoc să-mi dau seama că o asemenea urmărire în justiție cu caracter politic este posibilă în Europa din zilele noastre. Acești um, asistenți umanitari sunt considerați a fi infractori, criminali um, și viețile lor uh, pot fi distruse. În calitate de doctor am obligația legală să asist în mod activ într-o situație de urgență uh, orice persoană care um, suferă indiferent de religie, naționalitate, sex sau de faptul că este asigurat sau nu din punct de vedere medical. Mă tem că dacă acest exemplu de a-i găsi țapii spășitori pe asistenții umanitari uh, continuă, astfel nu vom mai uh, uh, asista la aceste acte de asistență reciprocă la frontierele Europei și vă cer să, să creați un cadru legal obligatoriu care uh, face o distinție clară între cei care obțin un profit în urma introducerii ilegale de migranți și refugiați și cei care doresc pur și simplu să-i ajute pe aceștia. Mulțumesc! Thank you very much indeed, Dr. Nestler. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor Nestler. Și acum, haideți să dăm cuvântul unui alt uh, coleg de-a dumneavoastră care este în prima linie domnul uh, Aldin, care de asemenea a trebuit să răspundă unor acuze în fața unei instanțe um, elene pe insula Lesbos din mai 2018, vă rog. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și pentru că îmi dați ocazia să vă uh, spun uh, povestea mea. Mă numesc Salam al-Din. Nu știu dacă vă aduceți aminte de Alan Kurdi, în urmă cu trei ani, cadavru, trupul său lipsit de viață a fost spălat de apă pe un uh, țărm din Turcia. Acest uh, refugiat de sirian de trei ani a încercat să ajungă în siguranță în Grecia și fotografia sa mi-a schimbat viața. Era un, uh, i-am văzut poza în știrile din 3 septembrie 2015. Atunci eram o persoană normală, aveam un loc de muncă, o casă, familie și, și prieteni. Ce-și poate dori cineva mai mult? Însă imaginea lui Aylan Kurdi mi-a adus aminte cât de ușor se pot uh, schimba lucrurile. Moartea unui copil uh, inocent care avea o familie care nu dorea nimic altceva decât să-i ofere o viață departe de uh, război. Și eu am avut uh, această experiență de, ref- de refugiat. M-am născut în Moldova, uh, Mama a fost uh, moldoveancă și tatăl uh, irachian. Când am avut 9, 9 ani, a trebuit să fugim din Moldova datorită războiului civil. După o călătorie grea prin mai multe țări, am reușit să ajungem la destinația noastră definitivă, Danemarca. Acolo am primit în cele din urmă statutul de refugiat și poza lui Aylan mi-a afectat uh, conștiința și m-a determinat să trec uh, să, la acțiuni. Dacă continuăm să ignorăm ce se întâmplă în jurul nostru, Cred că și mâinile noastre sunt pătate de sânge și am știut că trebuie să fac uh, ceva. Două zile după ce am văzut această imagine de ziua mea, în data de 5 septembrie, am decis să merg în Grecia să ajut. De la doar trei ore după ce am aterizat uh, aeroportul din uh, Lesbos, înotam deja înspre bărcile refugiaților uh, și am ajutat să salvez bărbați, femei și copii. Nu înțelegeam ce se întâmplă, eram într-o stare de șoc, nu vedeam nicio mare organizație, doar câțiva voluntari care ofereau apă și banane. Nu înțelegeam ce se întâmplă, ce, unde este guvernul elen, uh, unde era ONU, Crucea Roșie, ce se întâmpla cu poliția și experiența respectivă mi-a schimbat viața complet. Nu am dormit o, o întreagă săptămână, m-am întors în Danemarca, am discutat cu prieteni și peste trei zile, aproape 30 de oameni cu trei dubițe, eram, ne îndreptam înspre uh, insula Lesbos pentru, în numele umanității. Așa ne-am uh, înființat ONG-ul și am început să salvăm uh, vieți pentru a ne asigura că ne-am riscat propriile, ne-am oprit propriile vieți pentru a ne asigura că uh, putem salva viețile uh, refugiaților și am încercat să salvăm cât mai multe vieți. Poate unii dintre, dintre dumneavoastră vă, vă întrebați de ce trebuie să ajutăm pe acești uh, uh, oameni. Sunt oameni în, care erau în bărci care nu prea puteau rezista apelor uh, uh turbulente. Aceste bărci nu puteau să Uh, străbată lungi mile marine și am încercat să salvăm vieți atât cât am putut, însă acest lucru nu întotdeauna a fost suficient. Am ținut în brațe oameni care și-au pierdut viața și uh, pe măsură ce corpurile lor deveneau tot mai reci, Uh, îmi aduc aminte cuvintele pe care le auzeam. Mă întrebau dacă vor muri sau mă rugau să-i uh, ajut. Am pierdut șirul uh, copiilor care au uh, pierdut în fața ochilor mei. Echipa mea a petrecut ore pentru a săpa mormintele celor care nu au supraviețuit acestei călătorii și trăiesc cu aceste imagini în fiecare zi, însă nu acesta este motivul pentru care sunt aici. Această realitate este comună în domeniul asistenței umanitare am, uh, în eforturile noastre am decis să cumpărăm o barcă prin intermediul unor donații pentru a salva vieți omenești. Am uh, urmărit, am respectat apoi toate canalele standard de autorizare, ne-am înregistrat vasul cu autoritățile portoare și acum aș dori să vă cer să retrăiți acest moment împreună cu mine la începutul zilei 14 ianuarie, în jurul orei 2, 2 dimineața, eram într-o uh, mașină în patrulând o zonă împreună cu câțiva, câteva grupuri de voluntari și am aflat că o barcă se scufunda și nu știam exact unde se află barca respectivă, undeva pe mare. Știam că mai aveau doar câteva minute de viață și nu puteam să suport gândul să mai asist la uh, o altă persoană care își pierde viața în fața mea. Deci împreună cu alți patru salvamari ne-am pregătit, am mers în port și uh, ne-am urcat pe uh, barca de salvare și am plecat să-i căutăm să și să-i salvăm pe cei care își pierdeau viața. Am notificat uh, garda de coastă Elena, care ne-a spus să-i contactăm dacă vom uh, identifica locația uh, bărcii și dintr-o dată o mare navă militară s-a apropiat de noi, ne-a oprit și înainte să ne dumirim ce se întâmplă am fost arestați. Barca în care ne aflam era aceeași barcă pe care o folosise cu 15 ore înainte să salvăm 51 de vieți cu permisiunea autorităților și mă tem să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat cu oamenii respectiv dacă nu am fi avut uh, barca respectivă. Am discutat cu autoritățile portoare aproximativ 5 ore, oferindu-le, uh, așteptând explicația din partea lor. Am, uh, am dorit să discutăm cu ambasadele noastre, dar am fost uh, refuzați. Am discutat cu oficialități locale care nu puteau vorbi limba engleză. Um, o persoană mi-a cerut să îi dau explicații, am dat aceste explicații și el bătea își nota tot ceea ce spuneam eu, chiar dacă nu înțelegea limba engleză și mă întreb ce își nota. Am, mi s-a cerut să semnez un uh, formular și am refuzat acest lucru pentru că nu știam despre ce este vorba și am cerut și unui coleg să nu semneze nimic. Am fost dat afară din uh, camera în care se desfășura interogatoriul și am spus tuturor să nu semneze nimic înainte de a discuta cu un avocat sau cu cineva de la ambasadă după mm, alte uh, încercări eșuate din partea autorităților portoare de a ne convinge să semnăm, să semnăm a trebuit să ia contact cu ambasadele uh, noastre și cu avocatul nostru. Am fost acuzat în mod greșit de introducerea ilegală de migranți, migranți fără dovezi. Mă aflam în apele teritoriale elene fără a avea niciun refugiat la bordul uh, navei mele. Însă autoritățile au trecut foarte ușor uh, peste această realitate. Am petrecut două zile în închisoare și până acum nu înțeleg de ce s-a cheltuit această energie și timp uh, pentru a nu salva uh, vieți. Fiecare uh, a, dintre noi a trebuit să fim eliberați pe cauțiune. Pentru mine, cauțiunea a fost de 10.000 de euro și după ce am fost eliberat pe cauțiune, nu am putut să părăsesc Grecia timp de un an și 8 luni. Între timp, mi-am continuat eforturile umanitare și diferitele proiecte pe care le-am avut. Uh, Uh, oferind uh, refugiaților alimente, uh, haine și alte asistențe, și alte asistențe umanitare. Nu mai aveam barca respectivă pentru că fusese confiscată, însă acest lucru nu m-a oprit uneori înotam 300-400 de metri pentru a salva pe cineva și după ce borcile nu au mai sosit în număr mare pe insulele din Marea Egea, datorită acordului UE-Turcia, am uh, străbătut Grecia inițiind și punând în aplicare proiecte de aj- ajutorare a refugiaților și apoi, în data de 10 august 2017, am putut să părăsesc Grecia și să-mi revăd fami- uh, familia, însă procesul uh, nu, s-a, uh, nu s-a oprit în ciuda uh, acuzelor absurde, viața mea timp de 9 luni s-a oprit. Uh, exista posibilitatea de a mă confrunta cu restul vieții petrecut în închisoare. M-am gândit uh, cine îmi va mai da un uh, loc de muncă cu, în, în aceste condiții. O închisoare pe viață pentru ce? Pentru salvarea unor vieți și Migrația este o problemă pentru regiunea MENA. Marea Mediterană în continuare este un coridor pentru migrație. Percepția poate se va schimba Uh, în timp și ținând seama de uh, realitățile economice și sociale, această regiune UE-MENA cred că întotdeauna se va confrunta cu dificultăți. Migrația din totdeauna a contribuit însă la coexistența pașnică în această regiune. Cred că astăzi Europa, care se confruntă cu problema populației uh, care îmbătrânește, are nevoie de uh, migranți. Însă, cred că este foarte greu să găsim echilibrul uh, necesar și să combatem xenofobia tot mai prezentă. Societatea civilă a fost întotdeauna cea care a răspuns uh, prima situațiilor de urgență uh, umanitare și, și a înlocuit structurile guvernamentale neexistente și în fiecare zi văd că Grecia este incapabilă să facă față crizei singură. Um, luna trecută au fost arestați trei, au fost arestați trei voluntari pe insula Lesbos și cred că acest lucru um, arată care este realitatea protecției um, și respectării drepturilor omului. Acești uh, activiști umanitari se confruntă cu acuzații grave. Unul dintre el este Sara Mardini, poate vă aduceți aminte de ea, o refugiată uh, siriană um, care a reușit să se salveze în 2015 uh, împreună cu sora ei, uh, Iustra, notând timp de 3 ore până la Lesbos și asigurându-se că și uh, ceilalți din barca în care se aflau nu au murit prietenul ei și colegul său, Sean Binder, um, tocmai a terminat studiile la London School of Economics și încearcă acum să îmbunătățească lumea. Doamnelor și domnilor, cred că mulți în jurul nostru au nevoie de ajutor și dacă nimeni nu va răspunde acestor apeluri, vă rog să-i ajutați și dumneavoastră așa cum au făcut-o Sara și cum o face Sean eu sunt convins că umanitatea mare o valoare și aș dori să vă întreb, să vă cer, să vă puneți în această poziție. Ce ați face uh, în această situație? Să încercați să înțelegeți cum am simțit eu fiind acuzat că am ajutat oameni și dreptul mare s-ar putea să ajung în închisoare pentru restul vieții mele. Uh, în continuare, oameni se confruntă cu asemenea acuzații grave doar pentru că îi ajută pe cei uh, uh, nevoiași. Cred că accentul din legi și din politicile noastre trebuie să fie pus pe ajutorarea uh, celor care uh, trebuie să fie salvați Uniunea Europeană cred că trebuie să-și uh, reformeze cadrul legislativ uh, existent, să permită o politică cuprinzătoare de azil, însă acest lucru nu se va întâmpla peste noapte și să ignorăm că unii oameni se neacă în acest moment nu cred că este un răspuns uh, adecvat. De fapt, mie mi se pare că ar fi un răspuns ilegal dreptul internațional prevede obligația tuturor uh, vaselor de a-i ajuta pe cei care își, uh, sunt în risc să se înnece. Și cred că avem nevoie de o soluție permanentă, de o reformă pentru a ne, a ne asigura că solidaritatea nu este o infracțiune și că um, garantăm drepturile fundamentale ale refugiaților. Doamnelor și domnilor, vă cer cu toată umilința astăzi să îi ajutăm pe refugiați. De dragul umanității, de dragul uh, Europei, mă adresez tuturor celor prezenți în această sală să ia acțiuni pentru a asigura elibera, eliberarea imediată a celor acuzați uh, că au salvat vieți omenești. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au făcut sacrificii uh, pentru alții și în lipsa cărora cred că dezastrul umanitar din Europa ar fi fost și mai mare. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Și acum uh, schimbăm un pic tonul și vom auzi cum se ocupă de această directivă privind uh, facilitarea statele membre. Jean de Grun de la Ministerul de Interne din Franța care ne va vorbi despre modul în care pune Franța în aplicare această directivă. Vă rog, aveți 10 minute la dispoziție. President, Mesdames, Messieurs les députés, merci pour euh, cette invitation. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați. N-am eu pretenția că vorbesc în numele tuturor statelor membre, dar voi vorbi în numele Franței, prezentându-vă o perspectivă juridică Așa cum spuneați în prezentarea dumneavoastră introductivă și cum au arătat și cei care au intervenit înaintea mea, domnule președinte, există în acest dosar o dimensiune umană, iar statele membre nu sunt doar niște monștri cu inima rece, ci țin seama de fenomenul migrației ilegale în întregul, în întregul bazin mediteranean. Asta și face obiectul politicilor de prevenire, de combatere în amonte a acestor filiere de traficanți de persoane, deci noi nu avem în minte doar reprimarea și sancționarea prin dispozițiile, prin aplicarea dispozițiilor codului penal. Ca să nu mă lungesc prea mult, Cunoaștem uh, directiva din 2002, este și obiectul discuției noastre din această după amiază, Franța a transpus această directivă, de altminteri deja ea avea în dreptul său intern niște dispoziții în acest sens, dar le-a adaptat în lumina dispozițiilor directivei. Transpunerea a fost apoi evaluată și considerată conformă. N-am să mai revin asupra fenomenului în sine al migrației. Cred că Fabrice Legeri, care este director executiv al agenției Frontex, o va face mai puțin mai târziu, mult mai bine decât mine. Vă va vorbi probabil despre filiere, despre rute, rutele pe care le folosesc acestea pentru a aduce migranții în Uniunea Europeană. Eu am să mă refer la elementele juridice de pe sorul francez. Avem practic două dispoziții cu privire la intrarea și uh, sejurul acestora, acestor migranți pe teritoriul francez. Avem un articol care vizează infracțiunea și un altul care se referă la măsurile de derogare, de scutire în ceea ce privește urmărirea penală. Mai sunt și alte articole cu privire la circumstanțele agravante, acolo unde faptele se săvârșesc uh, în uh, grup uh, infracțional organizat. Avem și derogări pentru persoanele care se ocupă în termen general de ajutoare umanitare, dar și pentru membrii familiei care acționează în spiritul solidarității cu făptașul. Cu toate că Franța nu este un stat din linia întâi, când vorbim de migrație pe cale maritimă, din motive geografice, e adevărat că navele nu vin mai întâi într-un port francez, se opresc într-un port sigur înainte de a ajunge pe teritoriul Franței, suntem totuși vizați cu privire la, de, de problema aceasta a intrării și uh, rămânerii pe teritoriul Franței de către migranții ilegali fiind afectați de ceea ce se numește fluxuri secundare din alte state membre. Apoi cunoașteți foarte bine situația de la portul Calais, acolo unde avem migranți care încearcă să-și croiască drum către statele, către Regatul Unit. 103.000 de străini uh, am, am uh, prins pe teritoriul nostru în uh, ultima perioadă, e un record. Iar în ce privește prevenirea și combaterea traficului de migranți, poliția franceză a demantelat 303 filiere de introducere de uh, lucrători ilegali și migranți uh, ilegali, din care uh, o bună parte um, au făcut obiectul unor uh, uh in, a, uh, urmăriri penale. S-au pronunțat 764 de condamnări pentru intrare ilegală și rămânere ilegală pe teritoriul Franței, dintre care 100 și ceva s-au soldat cu uh, sentințe cu închisoarea. Uh, numărul de condamnări la pe, cu pedapsă privativă de libertate este în creștere, ceea ce demonstrează că aceste filiere, aceste bande sunt din ce în ce mai bine organizate și structurate și uh, implică un număr din ce în ce mai mare de persoane. În ceea ce privește dispozițiile cu caracter legislativ, unul dintre cei care au vorbit înaintea mea s-a și referit la acest lucru. Consiliul Constituțional al Franței s-a pronunțat recent, în luna iulie, pe această temă cu privire la redactarea unui articol de care vorbeam ceva mai devreme, cu privire la derogările de la urmărire penală. Textul acestui articol, înaintea deciziei Consiliului Constituțional, și deci pe marginea căruia Consiliul s-a pronunțat, spunea că ajutorul umanitar nu poate da naștere urmăririi penale atunci când orice persoană fizică sau juridică uh, nu actul care îi se reproșează nu a dat naștere niciunei, niciunui câștig direct sau indirect, nu s-au uh, uh, efectuat acțiuni de adăpostire sau ajutor medical sau de altă natură contra cost. Prin urmare, din punctul nostru de vedere și din punctul de vedere al Comisiei, directiva a fost corect transpusă. Consiliul Constituțional a criticat această dispoziție, spunând că ea nu respectă nu doar directiva, dar nici principiul consfințit în Constituție principiul fraternității. Prin urmare, a trebuit să adăugăm o derogare cu privire la ajutorarea la, la libera circulație, deci nu doar pentru ajutorare, Prin urmare, a trebuit să uh, derogăm de la urmărire penală în situația în care uh, scopul ajutorării avea un caracter pur umanitar. Și atunci am inclus în redactarea acestui text uh, aceste noi, noi dispoziții pentru a pună în aplicare dispoziția hotărârea Consiliului și acum în lege se prevede că ajutorul nu poate da naștere unei urmăriri penale a unei persoane fizice sau juridice atunci când actul reproșat pentru uh, săvârșit uh, în favoarea unei alte persoane respectiv, respectiv uh, adăpostirea sau acordarea de asistență juridică sau de traducere și interpretare și așa mai departe, sau orice alt ajutor umanitar, deci toate acestea nu pot fi urmărite penal. Am încercat așadar să acoperim sub umbrela acestei dispoziții orice faptă care s-a de ajutorare, care s-a săvârșit cu un scop pur umanitar. De precision. Euh, la première, c'est que Aș vrea să aduc două precizări. Mai întâi, unele ONG-uri ne reproșează uneori că nu am exclud, nu am exclus ideea de contracost sau ideea de uh, uh, scop lucrativ. Noi însă am uh, prevăzut un articol distinct, un articol separat pentru asta. De ce? Pentru că atunci când uh, ancheta se începe la nivelul uh, serviciilor polițienești, nu întotdeauna e ușor să se stabilească dacă a existat sau nu o contraprestație sau un scop lucrativ, deci. Un alt tip de scop lucrativ. Dacă această contraprestație ar face parte din definiția sancțiunii ca, din definiția infracțiunii ca atare, nu s-ar putea demara foarte multe anchete, lucru care de-al ar veni în contradicție cu obiectivul uh, directivei și utilitatea acesteia, eficiența aplicării ei. Aceste filiere folosesc însă mijloace mult mai sofisticate pentru ca să nu se efectueze nicio plată directă pe teritoriul Franței, să nu existe o plată vizibilă, se folosesc o mulțime de intermediari sau plățile se efectuează în afara teritoriului Franței, în sfârșit sunt tot felul de inginerii. Prin urmare, am combinat aceste două articole dis distincte din motive judiciare pentru a putea îndeplini obiectivul directivei. Încă o precizare cu care voi și încheia această prezentare se referă la intrarea pe teritoriul Franței. Ajutorul pentru a intra pe teritoriul Franței nu intră sub incidența unei dispoziții din uh, legislația noastră internă cu privire la uh, scutirea de urmărire penală din motive umanitare. E vorba de, doar de ajutorul pentru sejur și circulație ajutoarele oferite pentru a rămâne pe teritoriul Franței sau pentru a circula pe teritoriul Franței. Consiliul Constituțional în 2018 a validat aceste două uh, tipuri de ajutoare doar care intră sub incidența acestor scutiri. Arătând că cel care oferă ajutor prin introducerea persoanei pe teritoriul francez, este cel care creează situația de ilegalitate. Deci nu putem vorbi acolo doar de un ajutor umanitar. Nu putem spune că pentru a pune, pentru a pune capăt unei situații de pericol pentru omul respectiv, îl, intro, îl, îl introduci pe teritoriul Franței. Îl aduci din Italia, de exemplu, îl faci să traverseze frontiera terestră din Belgia și așa mai departe, sau din Germania. Uh, deci nu poți să spui că dacă un om este într-o situație de necaz, de pericol uh, pe teritoriul Italiei, Belgiei sau Germaniei, îi dai o mână de ajutor ca să-l salvezi, aducându-l pe teritoriul Franței. Prin urmare, introducerea pe teritoriul Franței nu face obiectul derogării de la urmărire penală, scutirii de aceasta. Și voi încheia spunând că există totuși un principiu general în dreptul penal care spune că nu se sancționează decât fapta săvârșită cu intenție. Pe de altă parte, există și ceea ce numim scuza necesității, atunci când cu adevărat trebuie salvată viața unei persoane, chiar dacă nu se prevede în mod explicit în dispozițiile privitoare la ajutor, ajutorul acordat pentru a se intra pe teritoriul Franței, totuși se poate analiza situația de la caz la caz în instanță de către judecător și în lumina acestor principii. Asta ca să vă arăt că dreptul nostru intern este în conformitate și cu principiile uh, prevăzute de legislația europeană și susținute și de Parlamentul European și legislația noastră este conformă cu principiul respectării activității, inclusiv a celor care oferă asistență umanitară. Mulțumesc! Mulțumesc și ajungem acum la ultimele două intervenții succinte. Înainte de a deschide dezbaterea, avem o scurtă un scurt mesaj înregistrat din partea domnului Lejerii, director executiv al Frontex, care n-a putut participa la ședința noastră de astăzi, dar ca să fim cinstiți, de multe ori uh, a venit uh, printre noi, are un mesaj de 5 minute și vă rog. It is an honor and a pleasure to be invited by the Libe Committee. Vă, mul vă mulțumesc. Uh, vorbesc în, în calitatea de director Frontex în fața comisiei dumneavoastră și este o onoare și o plăcere. Prin operațiunile sale la frontierele externe ale Uniunii Europene, ofițerii Frontex sunt Uh, adesea primii care văd și îi pot ajuta pe cei care sunt victime ale traficului de persoane atunci când sosesc în Uniunea Europeană. Poate nu știți că Frontex a asistat la salvarea a aproape 23.000 de persoane anul acesta până acum. Toate aceste operațiuni de cercetare, de căutare și salvare la care a participat Frontex se află sub controlul și comanda statului membru gazdă. În urma debarcării, Frontex susține activitățile de identificare, înregistrare și screening ale migra migra al migranților uh, ilegali, împreună cu Agenția uh, pentru Protecția de frontieră și Garda de Coastă, a țării de, ori de sosire, agenția apoi uh, uh trimite migranții la autoritățile uh, competente pentru sprijin. În felul acesta, cei care doresc să solicite azil sunt uh, trimiși către autoritățile competente pentru azil. Victimele potențiale ale traficului sunt uh, încredințate poliției, care apoi uh, le poate încredința către organizații internaționale sau ONG-uri locale în vederea acordării de sprijin suplimentar. Minorii neînsoțiți sunt uh, încredințați autorităților pentru protecția copilului, și așa mai departe. Însă, nu numai prin, uh, prin operațiunile de căutare și salvare se implică Frontex în activitățile de la frontierele externe ale Uniunii Europene. Din 2011, Frontex a oferit activități de construire de capacități statelor membre, dar și țărilor terțe, sub forma unor cursuri de formare cu privire la combaterea traficului de persoane și cu privire la creșterea Uh, gradului de protecție acordat copiilor la frontiere. Am dedicat de-al un întreg proiect a, uh, pentru a ajuta ofițerii de poliția de frontieră să detecteze și să-i ajute pe cei uh, minori, uh, pe victimele minore ale traficului uh, de persoane care intră pe teritoriul Uniunii Europene. Agenția așadar lucrează fără încetare împreună cu și cu sprijinul statelor membre pentru a asigura securitatea, siguranța și buna funcționare la eh, frontierele externe ale Uniunii. Rolul nostru în creștere pentru combaterea infracționalității transfrontaliere Uh, însă nu diminuează cu nimic uh, importanța pe care o acordăm acțiunilor de salvare a vieților pe mare, o importanță ce decurge din obligațiile din baza dreptului internațional și angajamentelor Uniunii Europene în materie de drepturi fundamentale pentru că nu există nicio contradicție, după părerea noastră, între a empatiza cu posibilele victime, pe de-o parte, și a contribui la combaterea infracțiunilor, pe de alta. Frontex uh, se ocupă de menținerea securității teritoriului Uniunii Europene, protejând frontierele externe și combătând infracționalitatea internațională organizată și gravă. Împreună cu partenerii săi Europol și Eurojust, Frontex Eurojust, Frontex uh, joacă un rol crucial în domenii precum combaterea infracționalității, a traficului de persoane uh, cu migranți, a fraudelor cu documente de identitate, cu arme de foc, și a infracțiunilor de mediu. Un element important al Agenției Europene pentru Protecția de Frontiere și Garda de Coastă și al mandatului de uh, acestuia este de a colecta și a prelucra date cu caracter personal în scopul uh, de a ajuta la anchetele penale. Astfel, agenția susține autoritățile naționale la punerea în aplicare a directivei privind facilitarea. În calitate de agenție a Uniunii Europene, Frontex uh, nu face, nu participă la discuțiile politice cu privire la revizuirea directivei privind facilitarea, transpunerea directivei ține de statele membre și autoritățile judiciare independente din fiecare țară sunt cele care decid dacă facilitarea s-a desfășurat fără sau cu incidente deosebite. Însă, Frontex, statele membre, organizațiile umanitare și ONG-urile au un obiectiv comun în a oferi asistență pentru victime la sosirea lor pe teritoriul Uniunii Europene și se străduie să reducă numărul acestor victime în uh, lunile și anii ce vin. Mereu se întâmplă genul ăsta de incidente tehnice. Mare păcat. Dar domnul director executiv voia să insiste asupra importanței pe care o acordă acestui subiect. Dar... N-a putut să fie de față, dar vine cu regularitate la comisia noastră, desigur atunci când poate, fără îndoială e un om ocupat, și au mai discutat despre acest subiect cu noi, așa că pe viitor mai bine e să nu, să nu uh, comunicăm prin mesaje înregistrate, că uite ce se întâmplă, să așteptăm mai bine să vină. Și o să-i dau acum cuvântul domnului Tudorache din partea comisiei. Aveți 10 minute la dispoziție ne ocupăm acum de directivă și de orientări. Asta am și cerut, orientări. Vă propun să fim flexibili, să ne spuneți când credeți că s-ar putea să primim acele orientări. Mă rog, poate vă cerem prea mult. Dar măcar să ne oferiți așa o analiză a situației, unde ne aflăm. Să încercăm să ne concentrăm nu știu dacă e cazul să folosiți toate cele 10 minute. Știu că vi le-am pus la dispoziție inițial, dar sunt foarte mulți colegi care ar dori poate să intervină. Desigur, puteți să folosiți toate cele 10 minute, dar eu v-aș uh, îndemna să vă limitați la 5 și să vă concentrați pe elementele principale, cum ar fi aceste orientări, pentru că mă îndoiesc că o să asistăm la o revizuire în curând a acestei directive, măcar orientări să avem, pentru că și Parlamentul trebuie să-și spună punctul de vedere, nu să stea și să vă lasă pe dumneavoastră să vorbiți, doar așa că Spuneți-ne cam când am putea începe să așteptăm aceste orientări. Știu că aveți multă experiență. V-aș ruga să vă concentrați pe aceste chestiuni. Și bun venit, desigur. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială că o să mă ocup de acest uh, subiect și mă bucură că ați ridicat în discuție subiectul acesta. Am asistat la intervenții foarte puternice și din partea domnului uh, director executiv al Frontex uh, a fost o contribuție foarte utilă și din partea reprezentantului Guvernului Franței, pe care vreau să-l felicit pentru această inițiativă și vă, și vă felicit pe dumneavoastră, domnule președinte, pentru această inițiativă de a aduce și perspectiva statelor membre în dezbaterea pe această temă. Mi-ați cerut așadar să fiu la obiect și să mă refer punctual la chestiunea orientărilor. Știu că ați adoptat în iulie anul curent o rezoluție Încă de la evaluarea punerii în aplicare a directivei în 2017, problema pe care ne-am pus-o noi nu este aceea a calendarului, mai degrabă a impactului și relevanței acestor orientări. Vor produce astfel de orientări vreun impact, așa cum ne-am dorit? Și din toate analizele pe care le-am făcut noi, în plan intern, în comisie, în contextul evaluării directivei, dar și al activităților pe care le-am avut de atunci, concluziile evaluării de anul trecut nu s-au schimbat și anume că prin orientări nu vom reuși să oferim o soluție pe termen lung, așa cum ne-am dorit cu toții, pentru a putea rezolva problema aceasta a tragediilor umanitare cu care ne confruntăm cu toții, de care ne temem cu toții și vor continua, să, va continua să existe o lipsă de soluții sistemice la această problemă. De ce spun lucrul acesta? Există două elemente cheie care au făcut parte din concluziile evaluării anul trecut și care rămân în vigoare și în zilele noastre. Mai întâi, și acolo unde există în legislația națională niște scutiri, niște derogări și ele există, derogări de la urmărirea penală pentru activitățile de căutare și salvare de pe mare, de exemplu, tragediile astea tot se întâmplă. Cu alte cuvinte, nicio măsură legislativă și nici la nivelul directivei, nici al orientărilor sau a unui act mai uh, mic la, în ierarhia legislativă nu va produce vreun impact. Asta e numărul unu. Al doilea lucru care a rezultat din evaluarea și din analiza noastră este că nu există suficiente probe, sau mă rog, cel puțin așa stăteau lucrurile în 2017, nu erau suficiente probe care să ne ofere o direcție nouă înșine, în ce parte să o luăm. Sigur, Lucrurile au mai evoluat din 2017 și, ca urmare, începând de anul acesta, am demarat un proces prin care am invitat toți actorii din societatea civilă care au ei probe, care joacă ei un rol în genul acesta de situații, să înceapă să ne transmită aceste probe. Situațiile sunt foarte diverse. Ele variază de la salvări pe mare, în Marea Mediterană, până la situații cum, sunt, uh, cum este cea a Franței, și îmbracă forme foarte diferite, cu dimensiuni diferite în funcție de statul membru, pentru că fiecare stat membru are un anumit tip de atitudine față de aceste ONG-uri. Deci toată această diversitate de realități trebuie captată, trebuie înțeleasă, trebuie să, se, să ne bazăm pe niște documente concrete înainte de a alege o acțiune de politică. Am avut în mai anul acesta o reuniune în care am discutat despre follow-up-ul la uh, analiza făcută și am implicat și uh, actorii societății civile, oferindu-le posibilitatea și oferindu-ne și nouă posibilitatea, de fapt, de a pune la pe picioare o platformă la care să participe și reprezentanții guvernamentale ai statelor membre respective, care sunt cumva de cealaltă parte a baricadei. Pentru că, până la urmă, soluția rezidă în bună măsură la nivel național, fie prin legislația națională, fie prin uh, intervențiile parchetelor în instanțe. Prin urmare, contribuția lor este esențială. Noi am oferit o astfel de înființarea unei astfel de platforme și ne gândim că am avea de câștigat dacă am putea să strângem probe concrete de la acești actori și apoi le vom pune la rândul nostru la dispoziție. Aș mai insista pe două chestiuni, pe lângă cele spuse de colegi. Trebuie să ținem seama și de faptul că pe lângă poveștile de viață pe care le-am auzit și care sunt extrem de emoționante și arată dimensiunea tragediei umane, Uh, care, care uh, a, a tragediilor umane care au avut loc. Trebuie deci totuși să ținem seama de faptul că au fost multe, multe mii de vieți uma, uh, salvate. Apoi, la nivelul comisiei, Uh, ne ocupăm de această problemă a permiselor de ședere. Sunt din foarte multe permise de ședere emise, mai mult decât oricând alte date, chiar cu mijloacele noastre relativ limitate. Se face deci ceva, chiar dacă nu e nici pe departe suficient și Uh, cel mai bine este să avem în vedere o soluție pe termen lung uh, printr-un uh, pachet legislativ pe care l-am propus și așteptăm și contribuția colegiuitorilor, pachet la care mai tot adăugăm în ultima vreme, dar chiar și așa acest pachet legislativ este blocat. Rezultatul acestui pachet legislativ și finalizarea sa va duce cu adevărat la o soluție pe termen lung, așa cum ne dorim cu toții. Desigur, vom continua să strângem materiale, să strângem probe, dar din punctul nostru de vedere, soluția va veni de pe urma adoptării acestui pachet. Vom avea o schemă nouă de relocare externă, un uh, nou pachet de azil, uh, un, uh, un, un oficiu pentru azil puternic. Deci toate aceste chestiuni se găsesc în acest pachet legislativ. Dacă s-ar adopta lucrurile s-ar rezolva. Mulțumesc. thank you very much. Uh, we... Mulțumesc, domnule Tudorache, foarte mult. Uh, trebuie să analizăm aceste lucruri. Vă rugăm să nu plecați pentru că vreau să avem o discuție. Propunerea poate nu este realistă înainte de finalul mandatului, poate puțin naivă, dar o să o aducem în discuție cel puțin pentru că ne dorim acest lucru și colegii mei cred că sunt de acord cu mine, iar cei doi colegi care au uh, rămas uh, în sală sunt foarte activi în acest domeniu. Haideți să începem discuția. Barbara Spinelli. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi de toate să-i mulțumesc din tot sufletul domnului Nesler și lui Salam Aldin, fondatorul organizației Humanity. Lupta lor este și a mea. Le mulțumesc și autoarelor studiului Fit for Purpose, Mă văd însă în situația de a-l contrazice pe reprezentantul comisiei. Consider că o re formare a directivei este fundamentală. Că sunt necesare acele orientări, așa cum am arătat noi în rezoluția noastră, și poate că, da, pe termen lung nu se va rezolva situația, dar măcar pe termen scurt, știți, trebuie să acționăm. Și pe termen scurt sunt aduse sunt puse sub urmărire penală ONG-urile și asociațiile umanitare, așa pe termen scurt. Legislația europeană, în special directiva privind facilitarea, sunt într-un contrast flagrant cu ce scrie ONU. Articolul 16.3, de exemplu, în care se vorbește despre asistența acordată persoanelor aflate în dificultate, în special migranților fără acte, undocumented migrants, unde se vorbește de faptul că asistența deci este obligatorie, în timp ce în directivă rămâne opțională și la latitudinea statelor membre. Deci este mai mult decât necesar ca ea să devină obligatorie. Aș mai vrea să spun un lucru într-o serie întreagă de țări, începând cu a mea, cu Italia, asistăm la desfășurarea unei strategii politice foarte precise de externalizare a politicii de azil. Și o a externalizării create de aceste probleme de care discutăm și anume orice fel de asistență acordată persoanelor uh, în dificultate și migranților fără documente de identitate de pe teritoriul Uniunii Europene. Dau exemplul Italiei. Suntem în fața unei escaladări. S-a început cu sancționarea penală a navelor care erau denumite taxiuri de migranți, de parcă migranții se duceau așa, în călătorie de plăcere, să facă turism. Apoi, lucrurile s-au amplificat. Au început să fie sancționate până și navele militare italiene, mă refer la Diciotti. Deci, practic, un, asistăm la un conflict interinstituțional în Italia. Politica asta de externalizare și închiderea frontierelor se desfășoară împotriva navelor italiene, Ministerului Apărării, italian în acest caz, deci. Mă îngrijorează așadar foarte mult că se pare că în Italia va apărea un nou decret cu privire la migrație în care vor fi aruncate în aceeași oală toate aceste categorii. Migranții cu documente, fără documente, teroriștii, traficanții de persoane, toți ăștia vor fi puși sub aceeași, în aceeași categorie de persoane periculoase care, dacă cumva au uh, cetățenie italiană, riscă să o piardă în cazul celei mai mici infracțiuni în condițiile în care noi avem uh, o politică, până acum, prima dată până după război, o mm, politică uh, monoetnică de cetățenie italiană. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Mulțumesc, Barbara! Mă uitam la rezoluție care se referă la orientări, cere orientări, dar apoi eh, ne uităm la raportul holistic privind migrația, care dintr-un alt uh, timp, un alt univers, o altă epocă, 2016, unde se spune foarte clar, legislația europeană trebuie să reflecte principiile sale, uh, cei care sunt într-o situație de uh, nevoie nu trebuie sancționați penal și, mă rog, Acum uh, lucrurile s-au mai diluat, dar este clar care este intenția acestui raport. Dar uh, voiam să vă spun pur și simplu ce s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat, iată. Mă rog, asta cred eu. Nu e o întrebare, e o, o afirmație. Mari Cristin, îți dau cuvântul, după care dau cuvântul oaspeților noștri să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, celor patru oaspeți pentru că ne-au clarificat într-un fel rezoluția Parlamentului European și că ne-au confirmat uh, îngrijorările și așteptările în ceea ce privește transpunerea directivei privind facilitarea om, suntem foarte mulți în Parlamentul European care, cei care spunem că nu se poate confunda asistența umanitară, solidaritatea umanitară cu traficul de persoane. Trebuie spus că nu avem suficiente mijloace în ceea ce privește salvarea pe mare, ceea ce ne aduce în această situație îngrozitoare din Marea Mediterană prin care trecem astăzi. Asta nu înseamnă că uh, nu recunoaștem faptul că există operațiuni de salvare în mare, însă vreau să vă spun că după uh, ce s-a întâmplat recent în Italia, unde ajung aceste persoane salvate pe mare, fiindcă auzim care sunt, am ascultat care sunt problemele cu vapoarele, uh, cu vasele ONG-urile, dacă sunt atât dar dacă sunt în continuare atât de mulți migranți salvați de uh, mod oficial de Uniunea Europeană, unde ajung ei? Și uh, există un ton alarmist în momentul în care apare un uh, vas uh, al unui ONG cu 58 de persoane ultima dată și apoi patru state membre acceptă să uh, Uh, să accepte 38 de persoane, dar să ne fie rușine, să ne fie rușine nouă statelor membre pentru că nu reușim să să primim acest vas, inclu, inclusiv uh, Franța. Pentru că nu suntem în prima linie, dar nu suntem nici în situația Danemarcei și avem o situație mai bună decât Spania și Spania și-a deschis uh, ușa, a deschis ușile și nu Franța. Dar uh, vaporul care a ajuns în Spania a trecut pe coasta corsicane și cred că ar fi fost mai normal să se oprească în Corsica decât să ajungă la Barcelona. Deci haideți să nu exagerăm. Franța nu este vizată, nu este vizată deloc și încă nu a cerut uh, restabilirea frontierelor uh, spre de ce ne spuneți uh, dumneavoastră, de, din motive de migrație, ci din motive de terorism. Și suntem mai mulți aici în Parlamentul European care cerem uh, lămuriri, fiindcă nu au existat fluxuri migratorii între Italia și Franța există doar un. doar Franța refuză să aplice dreptul internațional, dreptul european și dreptul național. Iar uh, prefectul din Alpii Maritim a fost deja condamnat de mai multe ori pentru că nu a respectat uh, drepturile. Da, toate bune și frumoase, dar vreau să ni se spună lucruri clare în ceea ce privește realitatea uh, legislației și aplica- aplicării acesteia și nu se întâmplă acest lucru. Vreau să vă mai spun un lucru. Uh, am unele îndoieli, dat fiindcă avem și un reprezentant al autorităților franceze care ne-a vorbit despre transpunerea deciziei Consiliului Constituțional în dreptul francez. Am unele îndoieli în ceea ce privește coerența noii transpuneri și a principiului constituțional de fraternitate recunoscut de către Constitu- Consiliul Constituțional. Da, e vorba de alineatul 3 uh, de la articolul 126. Și nu înțeleg, așa cum au spus și multe ONG-uri guvernului francez, nu înțeleg că s-a menținut uh, chestiunea asistenței directe și indirecte și nu înțeleg legătura pe care ați făcut-o dumneavoastră între asistență directă și indirectă și uh, acest uh, scop lucrativ. Nu e același lucru. Nu este același lucru. Dumneavoastră ați adăugat, uh, mă rog, nu dumneavoastră, ci autoritățile franceze, guvernul francez a adăugat uh, un lucru care nu se regăsește în decizia Consiliului Constituțional. Este vorba despre termenul strict umanitar. Consiliul a spus orice operațiune care are scop umanitar. Acum, legislația franceză a adăugat cuvântul strict, care are un scop strict umanitar aceste, aveam probleme deja cu interpretarea gestiunii directe și, integre, și indirecte în tribunale. Am văzut asta în Franța. Acum nu pun sub semnul întrebării întreaga justiție franceză. Am încredere și am văzut asta că a reușit acest lucru prin decizia Consiliului Constituțional. Am încredere în justiție, dar unele jurisdicții franceze au îndrăznit să spună că exista asistență indirectă pentru că era vorba de uh, militanți condamnați care care aveau, aveau un oarecare interes în ceea ce privește această asistență ilegală, Dar dacă militanții vor fi condamnați din principiu de acum înainte, fiindcă au un interes uh, să-i ajute, să ajute pe aceste persoane care sunt uh, care persoane în pericol, uh, cum rămâne cu principiul mai umanitar? Acest lucru trebuie să fie clarificat, fiindcă cred că există aici un viciu, pentru că lăsăm prea multă, multă marjă de manevră în interpretarea acestei uh, a, amărâte noțiuni de, de scop umanitar. Și încă un lucru. M-a surprins să, să laud pe reprezentantul comisiei făcând o paralelă între viețile salvate și da, s-au salvat vieți, suntem cu toții de acord, dar mă îngrijorează și ne s-a spus asta astăzi că proporția de morți uh, pe numărul de traversări crește. Asta înseamnă că ceva nu funcționează. De ce nu funcționează? De ce există ceva ce nu funcționează? Pentru că nu există căi legale, nu mai există căi legale în funcție de naționalitate nu putem să luăm toate lucrurile în bloc și să facem așa cum ați făcut dumneavoastră, adică să vorbiți despre numărul record de permise de ședere. Haideți să ne uităm uh, la ce, căror naționalitățile sunt acordate aceste permise de ședere de către ce țări și vedem atunci că problema Mării Mediteranene nu s-a rezolvat deloc și nici traversările uh, și avem nevoie în continuare de căi umanitare, de culoare umanitare. Nu puteți face această legătură între situația în Marea Mediterană și numărul de permise de ședere. Nu știu cum, stau cu, cum stă situația cu cifrele în 2017, dar anul trecut Polonia și Ucraina erau pe locul întâi. Nu văd ce legătură are asta cu situația din Marea Mediterană. Thank you and... Mulțumesc. Ana Gomes acum. Da, mă alătur celor din Portugalia care cer guvernului să să ofere pavilion portughez uh, vasului Aquarius și altor uh, nave lăsate fără pavilion care sunt în Marea Mediterană și salvează vieți omenești. Fiindcă dacă ar face asta, ne-ar salva credibilitatea, onoarea, decența, umanitatea noastră și omenia noastră. Și cine nu înțelege asta, după părerea mea, nu merită să lucreze în contextul Uniunii Europene. Pot să înțeleg că orientările n-ar fi de mare folos. Adică în, în contextul în care statele membre trebuie să-și um, deplinească obligațiile umanitar, umanitare și de drepturi fundamentale în cadrul tratat, în conformitate cu tratatul, dar și cu instrumentele internaționale. Și mă oripilează faptul că unele guverne care nu sunt conduse de fasciști, de extremiști de dreapta, uh, se uh, apleacă în fața retoricii de tip Salvini și așa mai și Orban, acceptând ca ONG-uri care salvează, salvează vieți omenești să fie sancționați penal și să fie acuzați de trafic de persoane. Aceste guverne care nu deschidă căi, nu deschid căi legale pentru refugiați, pentru azilanți sau pentru gestionarea migrației, aceste țări dau apă la moară acestor rețele, acestui uh, negoț cu uh, oameni, acestui trafic de persoane. Nu, uh, nu e vorba de capcana umanitară, ci de capcana acestui negoț. Și ne oferind căi, cale, căi legale și sigure, ei permit traficanților de, de persoane să fie ei gestionari. Domnul Guterres, secretarul general al ONU, a spus acest lucru când uh, era înalt comisar al ONU pentru refugiați. Vreau să vă spun că mă îngrețoșează poziția unora din Uniunea Europeană, din instituțiile europene și de la guvernele europene, pe care și-o asumă sau nu și-o asumă, fiindcă și o misiune importantă aici. Și vă rog, dat fiindcă orientările nu sunt folosite, domnule Juncker, doamnă Mogherini, domnule Avramopoulos și domnilor, comis, domnilor comisar, vă rog să, vă, să le spuneți răspicat guvernelor care este datoria lor umanitară și și legală, a obligația lor legală este de a salva vieți omenești și de a organiza fluxurile de migranți și refugiați pentru a nu uh, mai permite mafiei de, și traficul de ființe umane să existe și trebuie să-i tragem la răspundere. Pentru că vin străini uh, bogați în Uniunea Europeană dar și își cumpără vize aurii, un sistem de a organiza uh, importul crimei organizate în Uniunea Europeană, dar asta, la asta nu se uită nimeni. Ana, avem, timp, avem nevoie de timp să răspundă vorbitorii. Uh, și vreau să vă mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor, tuturor oaspeților noștri care au venit alături de noi în această după amiază. Am uh, o întrebare pentru domnul dr. Nesler și uh, domnul Salam Aldin. Fiindcă aș vrea să ne, ne dați niște răspunsuri și niște concluzii în final și vreau să și, și, ca să, și să răspundeți întrebărilor adresate de doamna Spinelli și de Marie Cristin Vergea și uh, Ana Gomez, care acum văd că părăsește sala. Și um, pe mine mă interesează și pe membrii noștri, bineînțeles, suntem într-o situație dificilă și probabil că e frustrant pentru dumneavoastră să vedeți că lucrurile sunt complicate, să zicem așa, sunt cam la andala aici și știți Uh, ce se întâmplă în uh, statele naționale, în statele membre. Doamna Spinelli a vorbit despre Italia, s-a vorbit și despre Franța. Și noi suntem foarte transparenți aici în ceea ce este situația din Uniunea Europeană, încercăm să rezolvăm lucrurile, dar asta este. Care este punctul de vedere al ONG-urilor din partea dumneavoastră, oamenilor care încearcă să ajute și a colegilor noastre? Care este percepția dumneavoastră? și cum credeți că vor evolua lucrurile în viitorul apropiat? În ceea ce privește alte organizații umanitare, ce părere au ele? Nu vreau să zăbovesc prea mult, dar dat fiindcă ați venit aici și ați răspuns, ați dat curs invitației noastre, poate ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre acest lucru în final, uh, în chip de concluzii și vreau să le mulțumesc uh, și colegilor mei, uh, colegi de la comisie și, bineînțeles, nu sunt și la guvern, nu sunteți aici pentru a fi atacați, dar vrem să știm ce fac statele membre și ce face Comisia, fiindcă am demarat un anume mecanism. Acestea fiind spuse, o să încep de la dreapta la stânga și vreau să vă să spuneți niște cuvinte finale, niște concluzii, nu mai mult de 5 minute fiecare, după care trebuie să terminăm la 5 jumătate pentru că nu mai avem interpretare după aceea. Încep din dreapta cu domnul dr. Nesler, și apoi voi da cuvântul tuturor vorbitorilor, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte în încheiere. Mulțumesc! Ați întrebat uh, cum e percepută dezbaterea politică în rândul ONG-urilor și vorbesc uh, mai ales pentru cei din uh, operațiunile de căutare și, și salvare. Există foarte multă frustrare, fiindcă atunci când a început această muncă, principalul nostru obiectiv era de a face o campanie de conștientizare în ceea ce privește aceste operațiuni de căutare și salvare în Uniunea Europeană, în Marea Mediterană și uh, credeam că dacă facem acest lucru, dacă punem sub lumina, lumina rampei ceea ce facem noi, lucrurile se vor îmbunătăți. Și că gaz, paza de, uh, garda de coastă va face ce trebuie și va salva pe acești oameni care mureau în mare și uh, și vor încerca și va încerca crearea unor căi uh, legale pentru a, de a ajunge în Uniunea Europeană pentru ca migranții să nu mai trebuiască să folosească această cale, să-și pună viața în pericol și să se lase pe mâna traficanților de persoane. Dar uh, am asistat cu mare frustrare la faptul că situația a fost următoarea. Operațiunile noastre creșteau cu un număr din ce mai mare de nave. În același timp, Uh, instalațiile de salvare și căutare organizate de statele naționale au dispărut pur și simplu și chiar uh, campanii active de care ne puneau bețe în roate. E foarte greu pentru noi să ne gândim la viitor. Noi ne, ne temem că vom urma modelul, modelul australian. Vom zice ca Australia, unde nu există căi de, legale de intrare și există o politică de frontiera, frontierelor uh, închise total. E foarte frustrant pentru noi cu toții. Am fost acolo la fața locului, știm ce se întâmplă, am, i-am văzut pe acești oameni. Am discutat uh, despre acești oameni în public în ultimii ani. Și uh, sunt percepuți ca niște animale, ca niște, ca niște virus, ca o boală care încearcă să cucerească Europa, dar noi știm, am văzut pe acești oameni, am privit în ochi, e, e, e îngrozitor pentru noi. Iar dezbaterea publică și cadrul legislativ și, și uh, sancțiunile penale din partea statelor membre n-au făcut decât să crească. Vreau să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și tuturor colegilor din ONG-uri și pentru activitatea umanitară pe care ați, o faceți, activitatea umanitară, activitatea umanitară, activitatea umanitară și punct. Mulțumesc foarte mult! Sperăm să nu urmăm modelul Australiei, dar e foarte greitor că asta este sentimentul dumneavoastră. Și de asta v-am și întrebat ce părere aveți dumneavoastră. Intenția noastră nu este să aducem aici oficialități pentru a fi atacați, ci doream să avem uh, participare diversă, să vedem care este și perspectiva statelor membre. S-au făcut uh, poate unele afirmații la care doriți să răspundeți dumneavoastră și să spuneți câteva cuvinte în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund întrebării noastre pe care generală în ceea ce vește cum vedem noi lucrurile pe viitor. E limpede că situația în care traficanții aduc pe acești oameni în uh, bărci uh, uh, fragile până la din Libia și apoi sună paza de coastă Italia, din Italia pentru a primi pe acești oameni nu este o situație de durată, durabilă. Trebuie să găsească o soluție. E drept că ce fac ONG-urile este o acțiune de salvare foarte importantă și mă alătur omagilor exprimate, dar trebuie să, să rezolvăm uh, cauzele în amonte. Iată de ce Iată ce fac statele membre și Comisia la nivel multilateral sau la nivel bilateral cu țările din Africa, cu țările riverane la Marea Mediterană Sud, cu țările din Sahel, Mali, Nigeria și mai departe. Am avut summitul de la Valeta și Fondul Fiduciar de Urgență, precum și alte inițiative care au mers în acest sens pentru a putea să punem capăt acest uh, flux migratoriu în Marea Mediterană și acest lucru este foarte important. Acum, în ceea ce privește subiectul la ordinea zilei, e vorba de sancțiunile uh, prevăzute pentru cei care oferă asistență și ajutor acestor uh, persoane. Vreau să mă alătur domnului uh, Tudorache și anume să vă spun că se poate, se poate îmbunătăți textele. Nu mă refer aici la codul penal al altor țări, dar în ceea ce privește Franța, noi am încercat să facem acest lucru, dar este vorba de, de modificări marginale. Dar problema este modul în care se aplică aceste texte. Directiva este suficientă, putea, mă rog, e loc de mai bine să zicem, dar, dar și legislația națională, dar ce, ce e mai important este să ne asigurăm că aceste texte sunt aplicate în mod omogen de către tribunale și că respectă spiritul uh, textelor în vigoare. Iar în ceea ce privește... Bine, acum nu știu dacă mai dați un minut pentru a-i răspunde doamnei Vergia. Nu aș vrea să fie un uh, dialog franco-francez aici. Nu răspundeți foarte pe scurt, vă rog, că nu mai avem decât câteva minute și pentru ceilalți colegilor, câteva, câteva remarce de încheiere. Poziția Franței cu privire la navele din Marea Mediterană este următoarea. Aceste nave, a, aici este vorba despre aplicarea legislației a, dreptului maritim și, a, uh, prim, și, aceste, și primirea acestor nave în primul port sigur. Mai există și o altă chestiune care se adaugă aici, este vorba despre solidaritate între statele membre ce s-a întâmplat uh, cu Aquarius și cu cele 58 de persoane într-un mod empiric, într-un acord între patru state membre, s-a, făcut asta așa în focul acțiunii. Cred că noi trebuie să ne îndreptăm către o mai bună organizare a acestei solidarități europene. Mulțumesc. Domnul Tudorache, în final. Thank you. Um, very... Vă mulțumesc, foarte pe scurt. Și o să mă refer la cuvintele recente ale președintelui Comisiei Juncker pentru a răspunde unor chestiuni menționate când dumnealui a afirmat că el însuși nu crede că vom rezolva chestiunea rezolvând uh, problemele cu care se confruntă 50 de persoane astăzi și alte 50 de persoane mâine. Avem nevoie de soluții structurate, soluții structurate când vine vorba de solidaritate, așa cum pe bună dreptate menționa colegul nostru din Franța. Și aceste soluții sunt cele necesare dincolo de a schimba puțin definiția unei infracțiuni. Din punctul nostru de vedere, avem o definiție clară a ce înseamnă uh, introducerea ilegală de persoane, ce înseamnă traficul de ființe uh, umane, ce înseamnă asistența umanitară. Însă modul în care interpretează instanțele aceste dispoziții depinde de uh, instanțe și armonizarea jurisprudenței nu poate avea loc decât la nivel național este important să prevenim situațiile în care actori din societatea civilă se, să fie confruntați cu instanțele și să sperăm că din acest punct de vedere colegiuitorii vor găsi timpul necesar și puterea instituțională necesară pentru a modifica cadrul legislativ. Vă mulțumesc, domnule Tudorache. Trecem Acum dăm cuvântul domnului Aldin și aș dori să, mulțumesc și, să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru activitatea, pentru munca dumneavoastră și știu că nu este ușor să rezumați uh, discuția, dar poate aveți poate câteva remarce finale. Mi-aș dori ca această nebunie să se oprească. Uh, Sara Magdin și Iusra sunt de, și Sean sunt de o lună în închisoare acum datorită faptului că anumiți politicieni cred că dacă ei sunt în închisoare, acest, refugiații nu vor mai putea ajunge în Grecia. Știu cât este de dificil să fii acuzat de o crimă atât de imensă care, pentru care ești pasibil să-ți petreci întreaga viață în închisoare și mi-aș dori ca toată lumea să treacă la acțiuni pentru ca Sara și San, uh, Sean să fie eliberați imediat din uh, închisoare. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru prezență și exprim din nou aprecierea față de ce faceți dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Și ultimele cuvinte vor, revine, vor reveni colegelor noastre, care, nu știu, poate ne vor spune câteva cuvinte despre viitorul uh, apropiat. Da, foarte pe scurt. Aș dori să insist asupra faptului că nu discutăm doar despre Marea Mediterană. Uh, sunt afectate și granițele terestre ale Uniunii Europene, sunt afectați și uh, rezidenții uh, în condițiile în care situația este tot mai ostilă față de migranții care au deja uh, reședință în statele membre. Chiar dacă lucrurile ne ard acum mai mult în Marea Mediterană, există probleme și în alte zone. Bugetul pentru 2021-2027 pentru controlul uh, frontierelor din Uniunea Europeană a crescut de 3 ori 39,34,9 uh, miliard, uh, miliarde de lire sterline și mă întreb uh, câți dintre banii uh, respectivi se vor uh, cheltui pentru a combate într-adevăr infracțiunile, crimele uh, grave și câți pentru a ajuta as, uh, activiștii care oferă asistență umanitară care se află acum în, în închisoare. Um, cred că ar costa mai puțin bani să îi salvăm pe oameni pe mare. Uh, 71 de oameni au murit în anul 2015 într-un tir din Austria după ce au uh, traversat uh, granița din uh, Ungaria. Și trei state membre au fost implicate, autoritățile știau ce s-a întâmplat. Am discutat cu oameni împreună cu Lina, care au avut acces la informații respective, care au auzit pe refugiați uh, urlând că nu mai pot uh, respira, că mor acolo și nu s-a făcut nimic datorită lipsei unei cooperări internaționale. Deci cred că ar trebui să ne gândim cum folosim banii respectivi pentru a lupta împotriva uh, traficanților, pentru a lupta împotriva criminalității organizate. În octombrie va a, va fi publicat acest raport și lucrăm și la o carte care va clarifica și alte aspecte relevante și dau cuvântul Linei. Ascultând această discu- discuție, m-am gândit că introducerea ilegală de migranți este o nouă activitate de tip terorist și cred că Există diferite aspecte juridice care permit atingerea unor obiective uh, uh, politi- uh, politice. Aceste anchete uh, penale s-au bucurat de o mare atenție în mass media și, dup- după cum spunea și domnul Fabrice Lejeri, uh, judecători independenți erau cei care trebuiau să ia decizii în asemenea cazuri. Însă, ținând seama de faptul că se înregistrează regrese din punctul de vedere a statului de drept, uh, se pune întrebarea mm, ce se va întâmpla cu asemenea cazuri în Ungaria sau în alte state. Deci, întrebarea este una mai cuprinzătoare. Este, există o legătură cu statul de drept și care este prioritatea reprezentată de această activitate a introducerii legale de migranți. În acest moment se pare că toată lumea do- dorește să profite de contextul actual. Uh, Uh, din păcate, nu există un echilibru potrivit între uh, respectarea drepturilor fundamentale și supravegherea uh, frontierelor. Supravegherea frontierelor ar trebui să respecte drepturile fundamentale. Așa, în codul de frontieră Schengen ar trebui să fie prevăzute asemenea dispoziții și ne bucură să vedem că și serviciile Comisiei s-au uh, implicat în această discuție pentru că există preocupări grave vis-a-vis de ce se întâmplă în ceea ce privește operațiunile Frontex. În acest moment, operațiunea Temis, care a fost rebotezată de la Poseidon, a devenit Temis, nu are dreptul automat de a, de a îi trimite pe refugiați în, direct în Italia, deci am făcut un pas înapoi, pentru că situația este mai puțin uh, sigură, certă din acest punct de vedere. Și acest factor de atracție este uh, elementul cheie al acestei abordări bazate pe suspiciune de intimidare a actorilor din societatea civilă. se spune că suntem un factor de, de atracție fără dovezi concrete despre ce se întâmplă în Marea Mediterană sau distribuirea de alimente în uh, jurul gării de nord din Paris reprezintă un factor de atragere a acestor oameni. Uh, se, există această prezumție că sunt încălcate drepturile cetățenilor și sunt încălcate drepturile cetățenilor europeni, nu mai există prezumția de uh, nevinovăție. Deseori auzim cât de grav ar fi această infracțiune de introducere ilegală de migranți, că există, sunt implicate sume atât de mari uh, în joc și că refugiații profită atât de mult de pe urma acestor activități și atunci de ce există o poziție atât de mare, uh, dovezii concrete legate de profitul înregistrat de pe urma acestei activități? cred că dacă s-ar face acest, uh, s-ar da atenție acestui aspect, atunci, atunci, atunci uh, polițiștii, forțele de ordine ar putea să identifice aceste dovezi dacă într-adevăr banii ar fi uh, urmăriți. Mie mi se pare că dacă nu se face acest lucru, se risipesc de fapt banii publici. În ceea ce privește cooperarea cu statele terțe, este profund îngrijorător faptul că există anumite un fel de anecdote din realitate. În, în același moment în care Rated și Juventa erau anchetate pentru introducerea ilegală de, de, de, de, de migranți, în același moment, guvernul italian era implicat în acțiuni de, mitui, de mituire a milițiilor din uh, Libia pentru ca acestea să îi păstreze pe migranți, pe refugiați în Libia. Acest lucru nu era considerat a fi o problemă, chiar dacă miliția respectivă, milițiile respective erau percepute de uh, Oficiul Națiunilor Unite privind droguri și criminalitate ca organizații care participă la traficul ilegal de ființe umane, care participă la activități de introducere ilegală de migranți. Deci ceva nu este în ordine, nu Uh, cred că trebuie să depășim totuși această situație. Domnul președinte, vă mulțumesc. Uh, cred că putem să punem capăt acestei reuniuni. Uh, trebuie să ne gândim și la interpreți și cred că ne-ați dovedit că cercet, activitatea de cercetare a dumneavoastră este extrem de utilă. Ați spus că pentru că există această problemă în Marea Mediterană, nu trebuie să uităm că și statul de drept are o relevanță din punctul de vedere al uh, situațiilor de urgență. Dacă este să ne, să ne gândim la distanța parcursă din 2016 până astăzi, când dintr-o dată renunțăm la orice protecție și tratăm astfel ONG-urile, este cauzată unei, da, unei situații politice și trebuie să recunoaștem acest lucru cu toată onestitatea. Știm ce se întâmplă și noi, instituțiile, nu putem fi nu ne putem da uh, înapoi și Parlamentul și Comisia noastră trebuie să-și asume rolul care le revin și nu putem face acest lucru decât dacă interacționăm cu cei prezenți. Și în ciuda dificultăților uh, discuției pe care trebuie să o purtăm, am dorit să, discut, să discutăm această directivă și mă bucură faptul că am avut această dezbatere. Așteptăm cu nerăbdare raportul din uh, octombrie Așteptăm cu nerăbdare relațiile cu Comisia, să vedem ce se va întâmpla cu orientările generale, însă este o, un subiect care își va, păr- își va păstra actualitatea. Aș dori să mulțumesc celor doi membri care au rămas la această audiere, pe care nu aș fi putut organiza singur. Mulțumesc uh, angajaților și să-i asigur pe mm, invitații noștri că reuniunea a fost transmisă pe internet. Mama mea, de exemplu, a urmărit această transmisie și sunt sigură că va fi activă și pe, pe uh, Twitter și are câțiva follower. Cred că Barbara este unul dintre ei. Deci ce doresc să spun este că multă lume urmărește această reuniune și aș dori să mulțumesc celor care au rămas până la sfârșitul acestei uh, dezbateri. Să mulțumesc din nou secretariatului pentru că a găsit uh, o, o, un slot pentru această audiere în calendarul strâns pe care îl uh, avem. Mulțumesc tuturor care ne-au ajutat să păstrăm această presiune politică. Mulțumesc tuturor! pentru bunătate, pentru prezență și știu prin ce dificultăți treceți. Și sper că veți rămâne în contact cu noi. Vă mulțumesc din nou. The hearing is finished.